Session again. Dragi colegi, redeschidem uh, ședința și aș vrea să încep cu primul punct de pe ordinea de zi, votul cu privire la controlul exercitat uh, de către statele membre uh, asupra puterilor de implementare ale Comisiei. Aș vrea să rog pe domnul Albertini să facă o declarație și aș vrea de asemenea să atrag atenția colegilor că nu este vorba despre o dezbatere, ci despre un vot. Îl rugăm pe domnul Albertini să-și prezinte declarația și dacă colegii au intervenții, vă rog să fie scurte pentru că trebuie să votăm. Avem un calendar foarte strâns astăzi îl uh, invit pe domnul Albertini să își facă declarația. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Două vorbe aș vrea să spun ca să vă spun în linii așa cum se prezintă subiectul discutat. După cum știți, articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care este introdusă uh, de Tratatul Lisabona, prevede posibilitatea pentru statele membre de a exercita aceste competențe executive care sunt conferite Comisiei. Acest scenariu deve però uh, collimare con la garanția. Acest lucru trebuie să fie avut în vedere în colaborare cu prerogativele Parlamentului calitate de colegiuitor. Din acest motiv, aceste două cerințe sunt um, respectate ca atare și în aviz se spune că, astfel încât Parlamentul să poată să-și exercite în mod eficace prerogativele care îi revin cu privire la observațiile sau, în cazul limită, chiar și uh, făcându-se apel la Curtea Europeană de Justiție în legătură cu acest subiect, anume aceste acte executive, aceste măsuri executive cu, uh, ce urmează a fi adoptate, uh, Spuneam, s-a considerat esențial ca, din partea Comisiei, să existe o informare oficială a Parlamentului în legătură cu fiecare proiect de măsuri pe care are intenția Comisia să le adopte în baza articolului 291. Acest uh, proiect este considerat unul suplimentar prin comparație cu cel care este deja prevăzut în uh, modalitățile privind funcționarea Uh, procedurii de comitologie. Nu se face nicio distinție în acest aviz între actele delegate și actele executive și astfel se consideră că întregul aviz, care în mod obligatoriu trebuie să fie votat astăzi, în cadrul Comisiei Juri, care este competentă pe fond și care, pe care va vota fapt mâine, deci este obligatoriu ca avizul nostru cel privind libertățile civile să fie votat astăzi, spuneam, se consideră că acest aviz reprezintă o sinteză corectă între necesitatea de a atribui Parlamentului nostru posibilitatea de a-și exercita uh, prerogativele de colegiuitor cu respectarea prevederilor de la articolul 291 în ceea ce privește competența statelor membre cu privire la exercitarea acestor competențe executive. Și cu asta am încheiat. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aveți cuvântul. Doamna Lösing, da, grupul meu va vota pentru acest raport, dar vreau să vă spun că ne-am fi dorit ca multe elemente legate de democratizare ar fi fost, să fi fost formulate mai consecvent în acest text. Mă miră că toate amendamentele verzilor uh, au fost, uh, mă rog, se propune din partea raportorului să fie respinse și cele care au fost, uh, parte dintre cele care au fost uh, depuse de liberal, de exemplu, au fost uh, uh primite cu acceptare, iar acum când GUE prezintă amendamente similare cu acelea, raportorul spune că nu le acceptă. Deci situația mi se pare puțin uh, ciudată. There was some problem with the translation in Italian. A fost uh, problem. A fost probleme cu traducerea în limba italiană. Pentru că pe canalul italian intră altă limbă, spune domnul Albertini. And we'll start with that. No, I... It was on. No? I have to trust you because you have a better... Am încredere dumneavoastră dacă îmi spuneți că microfonul este deschis. Aveți o vizibilitate mai bună. Începem cu amendamentul numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 21. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 6. 5. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Numărul 6. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm încă o dată cine este pentru 22. S-a deschis votul. Vă rog să inserați cartele de vot. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm. 23. S-a deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Se respinge. 24. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 8. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 26 pentru, împotrivă, se respinge. 27. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 10. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 11, 12 și 14 împreună. E în regulă dacă le votăm împreună? Cine este pentru 11, 12 și 14? Cine este împotrivă? Se resping toate trei. Numărul 13. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, se respinge. Numărul 15. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Considerentul 1. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 16. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Și acum votul final. Avizul, proiectul de aviz amendat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac o propunere în numele grupului socialiștilor și democraților din această comisie. Mâine încerc să mă apropii de microfon, spune oratorul. Mâine votăm o rezoluție cu privire la integrarea europeană a Albaniei. Și știți că în ultimele săptămâni liderii Uh, celor două mari grupuri politice au încercat să se implice în rezolvarea crizei politice din Albania. Din păcate, nu s-a ajuns încă la un compromis între guvern și opoziție. Am înțeles că domnul Dol se va duce în Albania săptămâna aceasta pentru a se întâlni cu prim-ministrul și cu uh, principalii lideri politici. Credem că dacă amânăm votul de mâine, îl vom ajuta pe domnul Dol și, în general, vom ajuta Parlamentul să joace un rol în identificarea unei soluții comune în această situație dificilă din Albania. Credem că nu ar fi bine să facem ca și cum uh, nu s-ar uh, fi întâmplat nimic, să adoptăm această rezoluție ca și cum uh, Uh, nu s-ar fi întâmplat nimic, propun să amânăm această rezoluție până în iulie. Între timp, sperăm că se va ajunge și la un compromis. Mulțumesc. Doamna Doris Pac. Mulțumesc. Am vorbit deja despre dorința socialiștilor. Eu consider că n-ar trebui să Uh, respingem a doua oară, să amânăm a doua oară un raport cu privire la Albania, pentru că nu este niciun motiv justificat. Există în Albania un guvern ales, corect, există între timp un parlament care, la care participă și socialiștii între timp. Uh, Așadar, eu cred că Parlamentul își desfășoară acum activitatea în mod regulamentar. Problemele care există încă nu sunt în Parlament, ci în alte locuri și fiecare care s-a ocupat de această temă știe cum stau lucrurile. Ce așteptăm noi de la guvernul albanez? Să colaboreze cu opoziția și să facă exact ceea ce am discutat cu ei în discuțiile cu domnul Dol și cu domnul Schulz și anume să uh, ia în considerare să examineze o nouă legislație electorală. Această legislație electorală a fost uh, actuală, a fost um, adoptată acum doi ani. Se pare că ea nu este satisfăcătoare pentru toate partidele politice și de aceea partidul uh, de la guvernământ și celălalt partid uh, al domnului Ilie Meta sunt pregătiți să înceapă negocierele și să schimbe legislația pentru viitor. Dar trecutul este trecut, alegerile de acum un an au fost considerate corecte de toți observatorii, uh, toți observatorii și cei socialiști au recunoscut aceste alegeri ca fiind corecte și acum, foarte târziu, liderul opoziției s-a trezit că poate ar trebui să deschidă urnele electorale. Aceasta nu este o chestiune care ține de Parlament, este o chestiune ilegală și de aceea un guvern nu poate să fie obligat să facă acest lucru. Și domnul Dol și uh, domnul Schulz s-au distanțat de această chestiune. Problema este acum că ce ar trebui să se obțină în aceste discuții ar fi că cele două partide să revină în Parlament și să înceapă odată discuțiile cu privire la modificarea legislației electorale. Și acest lucru nu mai putem să-l modificăm noi printr-o amânare, nici pozitiv, nici negativ. Eu cred că transmitem semnalul bun dacă votăm asupra pachetului, asupra acestui raport, dând astfel semnalul că această țară trebuie să-și găsească calea de ieșire din criză, pentru că nu putem uh, în mod repetat, să spunem aici sunt probleme și atunci nu mai uh, vrem să discutăm despre ei, pentru că există și alte uh, țări unde există probleme și față de care nu suntem la fel de critici. Așadar, avem acolo un uh, guvern ales, un parlament ales și vreau să-i rog pe toți colegii să fie de acord să votăm mâine. Now, Mrs. Nates, please. Doamna Nates. Domnule președinte, spre deosebire de doamna Pac, majoritatea grupului meu, poate nu întregul grup, însă majoritatea, este pregătită să mai lase o șansă pentru a se identifica o soluție și de aceea suntem de acord să amânăm votul pe acest raport. Mulțumesc, doamna Nilsson. Mulțumesc foarte pe scurt grupul nostru va urma pur și simplu poziția raportorului. Dacă dorește să amâne votul, noi vom respecta această decizie. Domnul Preda. Vorbesc în calitate de vicecoordonator al grupului, domnii Salafranca și Brok fiind aici. Grupul PPE a decis să o susțină pe doamna Pac și nu suntem absolut deloc de acord Uh, cu ideea de a amâna nu există niciun fel de justificare pentru asta. Mulțumesc. Okay, so now uh, the rapporteur, please, Mr. Chuntis. Huntis. Domnul Huntis. Mulțumesc. Dragi colegi, Aș vrea să amintesc că acum trei săptămâni a existat o cerere comună din partea noastră pentru a se amâna votul, în așa fel încât, între timp, să putem face eforturi suplimentare pentru a soluționa problema. Or, această cerere nu mai pare a fi împărtășită de toată lumea. Aș vrea de altfel să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Am încercat să facem o treabă bună împreună pentru a contribui la progresul situației. Având în vedere că cererea aceasta nu mai este uh, respectată de toată lumea, o a doua amânare nu se mai justifică. În primul rând, nu este o procedură curentă și uh, acest uh, lucru ar însemna că va fi nevoie de un nou raport în luna septembrie pentru a reactualiza anumite lucruri. Departe de mine ideea de a subestima eforturile care se fac. Știu că vor uh, fi anumite vizite, dacă vor fi rezultate, ceea ce ne dorim cu toții, în cadrul plenarei de la Strasburg vom putea depune un amendament oral în care să ținem cont de rezultatele pozitive ale acestei vizite. După părerea mea, nu se justifică amânarea votului acestui raport și cred că ar trebui să continuăm așa cum s-a prevăzut. Yes. <clears throat> well. It gives me 37, so that's the majority against Um, no, I think you know that we have... Cred că avem de-a face cu o situație în care votul va avea loc mâine și avem grupurile PPE, GUE și Verzi care sprijină ideea de a ține votul mâine și acest lucru înseamnă cam 37 de membri în baza listei pe care avem noi și avem și o altă părere, aceea de a amâna votul. Și de asemenea și liberalii, spune președintele, și liberalii sunt în favoarea amânării votului. Domnule Tanec, vă rog, ați cuvântul. Nu aveam de gând să iau cuvântul, însă grupul meu și-a schimbat poziția, s-a răzgândit, o să fim și noi de acord cu PPE-ul și vrem să se țină mâine votarea deja avem o majoritate în favoarea ideii de a ține votul mâine, așa încât cred că mâine se va ține acest vot. Mai puțin situația în care iar se răzgândesc, se, dacă se mai suscoată grupurile până mâine, nu se mai ține. Dar eh, să sperăm că nu o să prezidez eu, așa că nu mai e problema mea. În orice caz, trebuie să începem audierea publică și oricum cu aceasta vă mulțumesc foarte mult și trecem așadar la principal subiect al audierii noastre. Și îi invităm aici pe experți să vină la prezidiu. We'll just do the introductory yeah, okay, okay, okay. Since in Italian, I'm sorry. No, it's okay.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 Bine, cari <clears throat> colegi, eh, ho il piacere di introdurre... Eh, Dragi colegi, îmi face plăcere să deschid această audiere publică în legătură cu arhitectura euroatlantică în materie de securitate, o audiere organizată împreună cu domnul Danjean, aici în cadrul subcomisiei pentru securitate și apărare, care va participa astăzi la lucrările acestea împreună cu uh, comisia noastră. Este momentul oportun, zic eu, pentru a derulă această inițiativă și acesta corespunde unui stadiu avansat de reflexie cu privire la discuțiile pe marginea acestor două organisme importante, și anume NATO și OSCE-ul. Scopul acestei audieri și al rezoluției pe care va, o va face colegul Raucek este acela de a contribui tocmai la acest proces de reflexie. În luna noiembrie anul acesta, șefii de stat și de guverne din țările NATO vor discuta în cadrul unei întâlniri la vârf la Lisabona noua doctrină strategică a NATO. Am uh, ascultat cu mare atenție în data de 26 ianuarie pe Madeleine Albright, care prezidează grupul de experți pe acest subiect și s-a exprimat tocmai în legătură cu această chestiune. În cadrul OSCE, Kazakhstanul, care în acest moment deține președinția rotativă a organizației, se uh, pregătește și pregătește terenul pentru a găzdui un summit către sfârșitul anului. Așadar, este vorba de un obiectiv cât se poate de interesant din punctul nostru de vedere și anume să avem în prealabil câte o discuție în cadrul comisiei noastre înainte de aceste două reuniuni. Și în sfârșit, ultima reformă a acestor organizații ține de 1999. În acești 10 ani și mai mult au avut loc mai multe schimbări, în sensul că au avut loc o serie de situații foarte stricte, cu tot felul de provocări și amenințări care au avut loc în materie de securitate și apărare. Europa s-a schimbat, ca urmare a Tratatului de Lisabona, ca urmare a aderării a mai multe state membre înainte de adoptarea Tratatului de la Lisabona și există această ocazie de a avea acest proces de reflexie și deci se vede treaba că acest proces este unul cât se poate de binevenit. Astăzi dorim așadar să uh, zăbovim un pic asupra acestor procese paralele de reformă, având în vedere și propunerea președintelui rus Medvedev pentru un tratat european privind uh, siguranța și de a analiza împreună această posibilitate și anume dacă avansăm sau nu către o nouă arhitectură în materie de securitate euroatlantică este acesta, să zicem, oarecum titlul reuniunii noastre, însă acum uh, îl las pe cel mai în măsură dintre noi să se pronunțe în acest sens. E vorba de domnul Silvestri, președinte al Institutului pentru Afaceri Internaționale de la Roma, Uh, domnul profesor Dan Hamilton, care este director al Centrului pentru Relațiile Transatlantice la Universitatea John Hopkins din uh, Washington, excelența sa ambasadoarea Mara Marinaki din partea misiunii permanente a Greciei pe, pe lângă OSCE la Viena și doamna Nadia Arbatova de la Institutul pentru Economie Mondială și Relații Internaționale de la Moscova îi iau la rând acum și dau cuvântul în această ordine interlocutorilor noștri și vă rog să mă iertați, aș dori să uh, renunț la a prezida această reuniune și îl las uh, în mâinile foarte capabile ale colegului Pașcu sarcina de a prezida. Eu trebuie să mă retrag pentru că am alte angajamente. Mulțumesc foarte mult și spor la treabă tuturor! I would like to ask Mr. Stefano Silvestri to take the floor for 10 minutes, please. rog pe domnul Stefano Silvestri să ia cuvântul pentru 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint cu putință, cu riscul de a fi puțin schematic. Este inevitabil. Există un uh, proces uh, de reformă pentru a ne adapta la noul scenariu. Acest proces nu este finalizat încă. Um, organizația de securitate încearcă să se adapteze din, uh, însă, în primul rând, este greu să faci aceste schimbări și, în al doilea rând, nu este clar care va fi impactul acestor schimbări. Schimbările acestea nu par a fi foarte convingătoare. Dacă vă uitați la raportul făcut de înțelepții NATO cu privire la reformă, veți vedea că se vorbește despre uh, confruntarea noilor amenințări Or, uh, ideea este că menționează un uh, meniu întreg de opțiuni posibile. Dacă vă uitați la revizuirea uh, trimestrială a Pentagonului, veți uh, vedea că și acest document uh, vorbește cam despre aceleași lucruri. Cândva Pentagonul își propunea să poată să poarte un război și jumătate sau două războaie și jumătate. Acum propun trei scenarii complexe, fiecare scenariu, incluzând uh, un amestec de războaie, operațiuni de stabilizare, susținerea autorităților civile în uh, crize umanitare sau în cazul unor evenimente catastrofale, apoi uh, înfrângerea a doi agresori regionali și uh, menținerea unei stări de alarmă în Statele Unite și în afara Statelor Unite și al treilea scenariu este menținerea unei poziții pe un teatru extern, uh, lupta împotriva insurgenților și uh, susținerea autorităților civile. Deci avem un amestec de uh, opțiuni. Ideea este să fii flexibil pentru că nu știi Uh, ce te așteaptă. Numărul dușmanilor posibili este foarte mare. Nu există delimitări geografice clare, sunt posibile prea multe scenarii și există prea multe opțiuni de răspuns. După cum spunea Uh, ministrul uh, apărării. Uh, necunoscutele necunoscute sunt foarte probabile. Și în această situație e foarte greu să planifici. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Alianța Atlantică își pierde obiectivul strategic și amploarea geografică. Nu are dușman clar și nu știe unde să acționeze războiul la care participă la ora actuală este foarte departe din punct de vedere geografic de uh, area de acoperire menționată în tratat. Ce înseamnă acest lucru pentru securitatea europeană? Nu sunt uh, semne bune, pentru că apărarea europeană mm, nu are nevoie de o Uh, relație eficientă, are, nevo- uh, are nevoie de uh, o relație bună cu Statele Unite pentru că bugetul apărării nu este suficient și um, eforturile sunt fragmentate național. Strategia de securitate formulată de președintele Obama cere aliați care să fie gata să intervină și problema este însă că acești aliați nu sunt foarte prezenți. Nu sunt foarte prezenți în Alianța Atlantică și este puțin probabil că vor fi prezenți în contextul actual. Cred că în această situație ar trebui să recunoaștem că o simplă modificare a Organizației Internaționale care se ocupă de securitate și apărare nu va duce la o situație mult mai clară și mai sigură. Ar trebui să recunoaștem că Uniunea Europeană va trebui probabil să accepte ideea că va trebui să elaboreze o strategie de securitate mult mai aprofundată care să țină cont în mod explicit de interesele sale vitale. În această situație, Uniunea Europeană ar trebui să recunoască că trebuie să acționeze într-o vecinătate foarte complexă. Are o strategie, are nevoie de o strategie regională și regiunea în care operează este una dintre cele mai tulburi din lume și acoperă un teritoriu care se ține la Rusia, la Asia Centrală, eh, la Mediterana și eh, la regiunea Mării Caspice. Dependențele și vulnerabilitățile Uniunii Europene sunt semnificative în domeniul energiei, în ceea ce privește din cauza terorismului, din cauza războaielor regionale, din cauza proliferării armelor de distrugere în masă, din cauza faptului că liniile de comunicare strategice sunt din ce în ce mai puțin sigure. În acest context, ar fi posibil să se instaureze un nou dialog cu Statele Unite și probabil că acesta este elementul necesar. Nu cred că ne putem imagina o nouă arhitectură bazată pe o relație diferită între Uniunea Europeană, OSCE și NATO, fără a se ajunge mai întâi la o nouă înțelegere între Statele Unite și Uniunea Europeană. Și probabil că aceasta este cea mai importantă întrebare cu care va trebui să ne confruntăm pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Îl rog acum să ia cuvântul pe domnul Daniel Hamilton. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor dumneavoastră pentru că m-ați invitat să vorbesc în fața dumneavoastră astăzi. E o plăcere să fiu din nou aici. Este vorba despre noua arhitectură de securitate și aș, vorbea, aș vrea să vorbesc despre pila, pilonii acestei arhitecturi, nato OSC, dar după cum a spus și Ștefano și Uniunea Europeană și modul în care ea ar putea să joace un rol. Înainte să trec la aceste puncte, cred că sunt niște chestiuni de bază care formează cadrul acestei discuții. În primul rând, Europa este mai întreagă, mai liberă, mai pașnică decât a fost vreme de mult, mult timp dar nu este întreagă, nu este liberă și nu este în condiții de pace uh, dacă ne gândim la spațiul despre care vorbim. Provocarea este că securitatea acestui spațiu, provocările la adresa securității acestui spațiu vin și din interiorul acestuia, dar și din exterior și trebuie să nu uităm niciuna dintre cele două dimensiuni. Și, la sfârșit, Cred că dezbătând acest lucru trebuie să ne amintim că Statele Unite reprezintă o putere europeană, nu doar o putere în Europa. Și este așadar o componentă esențială a unei astfel de dezbateri și de aceea apreciez invitația de a mă afla aici. Dacă privim provocările pe care în, pe care le avem în față, ne dăm seama că nici instituțiile, nici instrumentele noastre nu sunt suficient de dezvoltate. Avem oportunitatea de a crea o Europa care să fie întreagă și care să fie în condiții de pace, dar încă n-am ajuns acolo. Așadar, un pilon este NATO. NATO e mai ocupat acum decât a fost vreodată. Nu s-a tras niciun foc în uh, războiul uh, din războiul rece și astăzi are mai mult de 60 de uh, misiuni uh, misiuni care se desfășoară în paralel și este foarte greu să explici publicului despre ce este vorba. După cum a fost spus și Stefano, uh, sunt mai multe rapoarte și eu am a fost implicat în uh, redactarea acestora. Este foarte greu să spui, formulezi foarte clar care este scopul NATO. Eu cred că acest scop este simplu. Cred că obiectivele NATO sunt cele care au existat de la bun început și care stau în picioare în continuare. Eu, ele sunt trei și sunt destul de simple. 1. NATO este locul care oferă apărare colectivă membrilor săi. În al doilea rând, este instituționalizarea legăturii transatlantice, furnizând un forum pentru discuții pe teme de securitate între partenerii transatlantici. Și în al treilea rând, un obiectiv care se uită. Uneori, în decursul istoriei, cred că furnizează europenilor asigurări în ceea ce îi privește pe ei și modul în care interacționează. Le dă uh, încrederea de a se angaja în chestiuni de securitate comună în loc să se uite peste umeri unii la alții și să vadă o securitate divizată. Acesta a fost obiectivul NATO, a fost fundamental de fapt și în crearea Uniunii Europene. Și cred că acest rol este uh, important și în ziua de astăzi. Așadar, va exista summitul de la Lisabona cu privire la abordarea strategică și cred că NATO trebuie să își clarifice poziția. E clar că trebuie făcute foarte multe lucruri, dar cred că este foarte clar. Uh, am elaborat un raport numit Renaștere uh, Alianței anul trecut, în care am spus foarte simplu. NATO are două seturi de misiuni. Unele sunt uh, în afara spațiului nostru și unele sunt acasă, în spațiul uh, euroatlantic. Avem nevoie de un nou echilibru între aceste două categorii de misiuni. În ultimii 15-16 ani, mantra a fost Uh, în afara spațiului sau dacă nu, ieșim, uh, rămânem fără afaceri. Și dacă ne gândim la Hindukush, e în afara spațiului, dar acolo se întâmplă foarte multe lucruri. Dacă întrebe astăzi pe oameni ce probleme de securitate au acasă, NATO pare a fi o organizație mai puțin relevantă și cred că ar trebui să reechilibrăm situația. Așadar, securitate colectivă a membrilor NATO, care este misiunea de bază a NATO, există și o altă instituție care oferă acest lucru, uh, E vorba de chestiuni care afectează societățile noastre, ca securitatea energetică, terorism cibernetic, astfel de chestiuni, unde NATO poate să joace un rol de susținere, nu rolul principal. Și în al treilea rând, misiunea uh, Europol, misiuni de eliberare și de pacificare. Și cred că aici uh, NATO are un rol de jucat. Și există trei misiuni. Dacă vrem să uh, Uh, avem puterea de a face față provocărilor la adresa securității noastre, NATO este cadrul în care se face acest lucru. Nu există un altul. Deci aici, în această calitate, NATO are un rol uh, principal. Dar dacă ne gândim la provocările din afara spațiului nostru, uh, NATO trebuie să poată să coopereze cu alți parteneri și acesta este un nou subiect important pentru NATO, să reușească să coopereze cu alți parteneri, fie că sunt parteneri europeni sau cu Rusia Um, sau cu orice alți aliați, cum am văzut în Afganistan, care își adaugă, care își adaugă puterea uh, forțelor NATO. NATO trebuie să-și îmbunătățească această abilitate de cooperare. În majoritatea conflictelor um, de stabilizare, de reconstrucție, uh, NATO trebuie să poată să uh, coopereze cu agențiile societății civile. Cred că Asta trebuie să se spună la Lisabona. Cred că este foarte simplu și astfel îi se explică și Marelui Public ce trebuie să facem. Arată, aceste lucruri arată foarte clar unde NATO are un rol principal și unde are un rol secundar și trebuie să coopereze cu alți parteneri. Alte domenii pe care le-a menționat Stefano Uh, printre acestea este rolul, dintre, uh, rolul relației dintre Statele Unite și um, Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este un mare spațiu de stabilitate democratică în care nu au loc războaie. Aceasta este o contribuție majoră pe care aduce Europa de azi. Statele Unite și Europa sunt probabil partenerii Partener principal fiecare pentru celălalt. Dar nu avem acum o relație strategică. Este una importantă, dar nu este strategică în sensul că se fac transferuri de uh, chestiuni legate de securitate și modalitatea de abordare a acestora. Această relație încă nu a ajuns la nivelul la care trebuie să ajungă și cred că trebuie sporită. Sigur că e o relație cu foarte multe fațete și e greu să le cuprindem pe toate aici, dar în ceea ce privește securitatea, dacă ne uităm la capacitățile Uniunii Europene în răspuns la și gestionarea situațiilor de criză civilă, acesta este un domeniu important în care Statele Unite au nevoie de parteneri. Și acesta este un domeniu în care Statele Unite nu au capacități bine dezvoltate și deci au nevoie de ele. Administrația Obama a creat o prioritate din uh, înființarea unui uh, grup de răspuns la probleme civile. Uh, s-a deschis contactul cu Bruxelles pentru a se vedea cum se poate coopera mai bine în acest domeniu și cred că acest, această cooperare reușește să uh, evite dezbateri uh, cu privire la uh, care este relația între Uniunea Europeană și NATO, cine are rolul principal, ci se focalizează asupra problemelor. NATO nu face față nu facem multe chestiuni care sunt importante. NATO nu se ocupă de statul de drept, de bună guvernanță, de reconstrucție economică. Statele Unite și Uniunea Europeană și alți parteneri trebuie să facă aceste lucruri. Nu avem acum capacitatea comună de a uh, coopera pe aceste chestiuni. Dacă ne uităm la Europa, la spațiul din estul Uniunii Europene. Este o zonă destul de turbulentă. Există parteneriatul estic pe care Uniunea Europeană l-a creat pentru a face față situațiilor de aici, uh, dar și aici partenerul extern al Uniunii Europene, Statele Unite, ar trebui să coopereze pentru a stabiliza um, regiunea din Est. Acest lucru trebuie să continuăm să-l facem și în Balcani, unde um, Balcanii care sunt o agendă și a Uniunii Europene și a Statelor Unite. Um, în ceea ce privește OSCE și propunerea președintelui Medvedev, cred că e, reprezintă o oportunitate de o, o, o schiță pe baza acordului de la Helsinki. Ar fi un fel de agenda Helsinki plus, nu Helsinki minus. Ceea ce înseamnă că trebuie să, în primul rând, să se Uh, recunoască și apoi să existe conformitate de plină cu dispozițiile procesului de la Helsinki, uh, integritate teritorială, respectarea suveranității statelor, dreptul fiecărui stat de a-și alege aliații, uh, cooperare economică. OSCE joacă un rol atât de important tocmai pentru faptul că nu este ca NATO și ca Uniunea Europeană. NATO și Uniunea Europeană au membri care sunt uh, legați de către o cauză comună. OSCE este un loc în care statele nu au o cauză comună și își discută diferențele de opinie. Este un cadru important care trebuie să continue să existe. Și în acest sens am oferit câteva sugestii pe liniile propunerilor președintelui Medvedev. Mi se pare că în ceea ce privește securitatea, în Europa și în lume, Um, există o dimensiune a securității care îngrijorează pe cetățenii noștri și cu care statele nu s-au confruntat foarte bine, și anume provocări față de, societatea, uh, de securitatea societății. Orice afectează libera circulație a bunurilor, oamenilor, capitalurilor, uh, capitalului ideilor, energiei, de care depind societățile libere. Acestea sunt vulnerabilități ale societăților și acestea pot fi uh, întrerupte foarte ușor de, re, de dezastre cauzate de oameni sau după cum uh, uh cum am văzut în Statele Unite, un, un mare dezastru natural care de fapt totuși uh, e cauzat de om. Um, trebuie să găsim o modalitate ca împreună să facem față acestor uh, amenințări la adresa securității societății. OSCE a încercat să uh, elaboreze niște coduri de conduită în zonele în care statele au opinii diferite. Haideți să luăm acest domeniu al uh, securității uh, societății și să încercăm să definim niște reguli cu privire la securitatea energetică, securitatea cibernetică, terorism, uh, reținerea deținuților, astfel de chestiuni, un coș de aspecte legate de securitate care pe care OSCE să lucreze. Uh, de asemenea, cred că misiunile pe teren ale OSCE sunt punctul uh, forte și acestea ar trebui să primească susținere mai puternică. De exemplu, există o misiune OSCE în Bosnia. De ce să nu primească aceasta sarcina de a se ocupa de reforma constituțională în Bosnia-Herzegovina? Acesta este un element critic al oricărui uh, stat stabil pe termen lung. Și OSCE mi se pare că ar fi uh, organismul potrivit să se ocupe de acest lucru. În al treilea rând, după cum am văzut, crizele erup în zona euroatlantică și OSCE ar trebui să aibă o capacitate mai bună pentru prevenirea și rezolvarea conflictelor, să dezamorseze crizele înainte ca acestea să erupă. Ar trebui să existe niște mecanisme de prevenție, ar fi important acest lucru. Și, în ultimul rând, trebuie să nu uităm că forțele convenționale în tratatul care a fost semnat în 1990 și adaptat apoi în 1999, acesta nu, acest acord nu a fost ratificat și reprezintă o povară uh, față de eforturile de a uh, acționa într-un cadru mai larg de securitate. Rusia încearcă să îndeplinească anumite angajamente pe care și le-a luat la momentul semnării adoptării tratatului. Uh, eșecul NATO de a ratifica înseamnă că nu se fac progrese tratatul privind armele convenționale aduce beneficii tuturor din Europa prin transparență, verificare, limitare a circulației armelor, multe elemente care furnizează o bază uh, de încredere pe care se poate construi apoi. Și faptul că nu se abordează această problemă a tratatului privind armele convenționale, cred că este prematur să se discute despre alte tratate. Dacă nu reușim să realizăm uh, obligațiile pe care ni le-am asumat deja, atunci e cam greu să ne gândim la unele noi. Vreau să închei spunându-vă că salut pre- propunerea președintelui Medvedev. Cred că Rusia trebuie să vadă cum poate, în primul rând, să îndeplinească obligațiile pe care și le-a asumat prin actul de la Helsinki, pentru ca să putem cu toții să mergem înainte. Și cred că Vestul și Statele Unite și Uniunea Europeană au fost mult prea pasive în ceea ce privește această propunere de a regândi premise de bază ale securității europene. La ultimul summit, statele NATO au spus că salută această propunere și că se vor angaja într-un dialog animat. De atunci însă a fost liniște, nu s-a întâmplat nimic. Uniunea Europeană are o poziție interesantă pentru că pare să oscileze în uh, abordarea sa în OSCE. Uh, uneori uh, oferă susținere retorică, alteori e pur și simplu indiferentă, alteori încearcă să concureze cu OSCE. Dacă ne uităm la misiunea europeană din uh, Georgia, uh, de ce a trebuit Uniunea Europeană să se ocupe de acest lucru când OSCE a fost creată tocmai pentru acest scop? Așadar, uneori mi se pare că pilonii arhitecturali um, se calcă pe picioare. Cred că acest lucru este o întrebare pentru Uniunea Europeană. Cum se vede Uniunea Europeană pe sine în relație cu NATO și cu OSCE? Cred că este o întrebare care a rămas fără răspuns în mințile multor oameni. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă reamintesc că avem doi vorbitori care trebuie să intervină după ce terminăm uh, prima rundă de discuții. Și de aceea vreau să vă rog să încercați să vă limitați uh, intervențiile la două minute. După ce epuizăm uh, numărul membrilor care au cerut cuvântul, patru persoane până acum, am să-i rog pe vorbitor să răspundă și apoi încheiem această parte a audierii și începem cealaltă jumătate. Domnul Van Orden, aveți cuvântul. Vă rog să vă încadrați, dacă puteți, în două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să fie cam greu. Oricum, le mulțumesc antevorbitorilor, domnilor profesori Silvestri și Hamilton, pentru prezentările dumnealor foarte interesante. Foarte pe scurt, aș dori să comentez în legătură cu Tratatul European de Securitate, această idee pe care cred că a menționat-o chiar președintele de la bun început. Ar trebui să nu pierdem din vedere că a fost uh, totuși un, uh, o ambiție sovietică și acum o ambiție rusească, din ce văd să există acest tratat european de securitate. Și uh, acest lucru nu face altceva decât să desprindă uh, Europa Occidentală de uh, Statele Unite, ceea ce este un țel al lor de mai multă vreme, deci să nu uităm acest lucru, că uh, e o chestiune pe care nu o putem omite acest tratat și care este forța motrice de la baza acestui tratat. Dați-mi voie să comentez câteva dintre observațiile făcute aici. Domnul profesor Silvestri a făcut o observație. Dumneavoastră ați spus în încheiere un lucru foarte important, poate cel mai important. Și anume că o mare parte a problemei o reprezintă faptul că Uniunea Europeană pretinde un rol în materie de apărare, că Uniunea Europeană se consideră a fi un factor la scară planetară și vrea să se doteze cu forțe militare pentru a putea să își sprijine astfel ambițiile și aspirațiile în acest sens. Uh, pot să spun că um, am constatat că acest lucru apare și în tratate. Există o tensiune uh, în interiorul NATO, pentru că până la urmă cei mai mulți dintre membrii NATO sunt de fapt state europene și deci nu sunt neapărat sigure ce au de făcut aceste state, dacă și-au luat un angajament de plin față de NATO și ce face NATO sau dacă nu cumva în mod constant încearcă să găsească un rol al Uniunii Europene și aș zice că există o serie de obiecții critice pe care le tot auzim în legătură cu revizuirea acestor concepte strategice. Să fie acest lucru pentru că nu se subliniază un rol pentru Uniunea Europeană, pentru că asta așteaptă foarte mulți. Deci, până nu vom reuși să depășim uh, această barieră, trebuie să considerăm că ambiția Uniunii Europene în materie de apărare este de fapt una politică. Nu aduce nimic în plus uh, uh, ceea ce privește capacitățile în materie de apărare. Și nu are niciun sens să ne apucăm să spunem că doar pentru că avem uh, capacități separate, nu înseamnă că asta este un punct slab. Nici nu cred că s-ar schimba într-un fel lucrurile. Nu există nicio dovadă care ar putea sugera că statele europene sunt dispuse să spun, nu știu, să accepte mai mult dacă s-ar face sub denumirea de Uniune Europeană. Adevărul este că cele mai multe dintre statele Uniunii Europene nu sunt dispuse să aloce fonduri mai multe pentru apărare și cred că aceasta este o problemă fundamentală și s-ar putea să pară prea simplu. Oamenii ar putea spune, hai Știi, și iar o luăm de la capăt cu toată această dezbatere teologică. Haideți să vedem aspectele practice. Până când uh, nu va fi soluționată această dezbatere teologică într-o, să spunem, discuție corectă în care să facem o diviziune a muncii corectă, în care să dăm seama că NATO este în esență o organizație militară și politică, dar mai ales o organizație militară, astfel încât să fie exploatate niște capacități militare, artileria grea și uh, să poată interveni și uh, la nivel civil, să spunem, dimensiunea civilă să intervină pentru a se adăuga cel făcut deja de NATO, cred că se impune să facem această observație fundamentală. Mulțumesc. Și acum, doamna Gomes. Punctul meu de vedere este taman pe dos. Adică Uniunea Europeană nu face suficient în materie de securitate și apărare și cred că nu e doar punctul meu de vedere, cred că și de pe cealaltă mal Atlanticului administrația Obama are fix aceeași părere. Problema care se pune este în ce mod va asuma Uniunea Europeană această parte a poverii care îi revine și nu facem acest lucru în cadrul NATO, ci se poate face prin intermediul Uniunii Europene, dar printr-o altă abordare care nu este o abordare pe bază de rivalitate, ci ideea unei complementarități solidarități cu NATO. Cred că așa se poate rezolva această problemă. De aceea vă întreb, considerați că revizuirea acestui concept strategic, structurii strategice a NATO, care a fost discutată de un grup de experți și prin faptul că uh, s-ar putea, spre exemplu, schimba doctrina nucleară. Credeți că acest lucru, în vremuri de restriște, va permite europenilor și în mod deosebit de fapt britanicilor și francezilor, le va permite lor să orienteze bani necesari pentru alte domenii, pentru, nu știu, domeniul nuclear, să ia acești bani și să-i folosească pentru a crea aceste capacități de care este nevoie, care trebuie să însoțească voința politică? O altă întrebare. În ce privește terorismul, care este și el o amenințare și care este unul din motivele pentru care trebuie să schimbăm acest uh, concept. Nu aș zice că de o parte și de alta Atlanticul existat prea multă eficiență pentru că n-am făcut ceea ce trebuia făcut pentru a uh, împiedica pe teroriști să-și facă recrutarea și acest lucru ține de fapt și de o punere în comun a informațiilor existente, informații pe care nici, la care nici măcar noi europeni nu prea ne pricepem ține de asemenea de aceste tensiuni pentru că există poziții foarte uh, diferite și de asemenea, poziția administrației Obama o ține una într-una cu această poziție, în sensul că recunoaște cu centre de detenție că are 48 de oameni pe care îi reține, dar fără să-i judece și cred că exact asta vor teroriștii și anume uh, ca oamenii să fie, aceștia să fie transformați de fapt în niște martiri și să primească așa o dimensiune politică și cred că nu am fost în stare să soluționăm niște conflicte care până la urmă uh, creează premisele acestei recrutări de către teroriști. Și nu mă refer numai la Orientul Mijlociu, mă gândeam la Somalia, spre exemplu. Iar în Statele Unite sunt din ce în ce mai mulți teroriști și, de fapt, există o legătură între aceștia și uh, Somalia și iată că nu facem ceea ce ar trebui să facem. Mulțumesc foarte mult și acum, doamna Copa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. το της La lectura textului elaborat de grupul înțelepților, eu rețin patru puncte. În primul rând, nevoia de a răspunde la o întrebare și anume existența NATO după războiul rece și după 11 septembrie, apoi angajamentul pentru revizuirea articolului 5 extinderea condițiilor de aplicare examinarea noilor condiții de aplicare, de fapt. Al treilea lucru, încercarea de a echilibra prevenirea eficace și reducerea armelor nucleare și un al patrulea punct, o cooperare mai strânsă cu Rusia. Noua dogmă de securitate a NATO va fi evaluată în mare măsură în Afganistan, pentru că NATO își menține prezența în Afganistan. Și în cazul unui succes, NATO va conduce și alte operațiuni pe viitor în alte regiuni? Și o altă întrebare este dacă se va continua o abordare uh, care combină mijloacele civile și cele militare. Trebuie să se cunoască de asemenea rolul Rusiei în noul context din Asia Centrală în special, însă textul acesta nu vizează aprofundarea relațiilor. Se spune că calea este deschisă, însă nu se aprofundează uh, diferitele domenii de cooperare pentru a se uh, spori apropierea între NATO și Rusia. Întrebarea mea este cum am putea să instaurăm noi mecanisme de cooperare, mecanisme mai eficace de cooperare cu Rusia. S-a vorbit uh, și despre OSCE. Poate că OSCE-ul ar putea fi un canal de cooperare între Europa între Occident și Orient, de fapt, în general. Și uh, aș vrea să știu care este părerea noastră. Sigur că acest document nu este obligatoriu, poate fi modificat. Aș vrea să știu în ce direcție vor merge aceste schimbări uh, până în luna noiembrie. Mulțumesc. Doamna Lozing. Uh, mulțumesc. Domnule Silvestri, ați spus de mai multe ori că așteptați din partea Uniunii Europene să își uh, aprofundeze strategia de securitate. Ce înțelegeți dumneavoastră atunci când spuneți să-și aprofundeze? Pentru că eu înțeleg că e vorba despre două aspecte. În primul rând, uh, trebuie extinsă conceptul de securitate și, pe de altă parte, uh, creșterea cheltuielor pentru înarmare. Și uh, Uh, dat fiind uh, contextul uh, social și economic din Europa actual, peste tot sunt măsuri de reducere, oamenii și-au pierdut locurile de muncă, trebuie să se bazeze pe serviciile sociale, oamenii suferă. Um, eu cred că într-o astfel de situație, cheltuielile pentru apărare afectează viața oamenilor. În ceea ce privește Grupul de experți pentru NATO 2020, care a fost înființat recent, se solicită Uniunii Europene să um, își crească cheltuielile pentru uh, înarmare pentru a promova cooperarea cu Statele Unite. Sunteți de acord cu această solicitare? Și ați spus dumneavoastră aici ce ambiții, pe, în, în, în documentul dumneavoastră, ambiții pentru Uh, apărarea europeană, uh, care în acest document din nou vorbiți despre creșterea cheltuielilor pentru apărare, pentru că dacă nu, uh, cooperarea sporită nu ar fi posibilă. Aveți niște obiective concrete în minte și dacă da, care sunt acestea? În ceea ce privește relația cu Rusia, Uh, am să revin la această chestiune în următoarea rundă de întrebări, dar acum vreau să spun foarte clar că dacă întrebăm oamenii pe stradă de ce se tem, atunci vor spune că se tem să-și piardă locul de muncă, se tem că își pierd uh, asigurarea socială, ajutorul de șomaj. Nu se uh, tem de niciun fel de amenințări din exterior. Uh, sărăcia este cauza principală a violenței în întreaga lume. Uh, prin, cauza principală a conflictelor, să, știe acest lucru. În ceea ce privește uh, domeniul terorismului, da, există mulți oameni cărora le teamă de terorism, dar și aici vreau să vă spun că participarea la războaie a uh, națiunilor duce, de fapt, uh, pune mari probleme în ceea ce privește uh, atacurile teroriștilor și, și aici, între terorism și sărăcie, este o legătură foarte strânsă și de aceea uh, combaterea sărăciei ar trebui să fie una dintre obiectivele prioritare pentru uh, lupta împotriva violenței. Mulțumesc, domnul Angulakis a Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac două observații. În primul rând, ce m-a frapat în intervenția profesorului Hamilton este faptul că dumnealui vorbește despre securitatea între țările europene și dacă am înțeles bine ar fi una dintre justificările existenței NATO. NATO permite țărilor europene să nu le fie frică unor, unora de altele. Dacă l-am înțeles bine pe profesorul Hamilton. Din cauza crizei și din cauza caracterul imperialist al multor țări capitaliste, mi se pare că suntem în pragul unui război similar cu cel de-al doilea război mondial. Singurul element care le va face pe aceste țări să discute despre o nouă strategie a NATO este concurența foarte mare pentru energie. Știm foarte bine că există o foarte mare concurență în afara Uniunii Europene, între Uniunea Europeană și Statele Unite și în interiorul Uniunii Europene în ceea ce privește chestiunile energetice și apoi mai e și eșecul operațiunii din Afganistan. Iată de ce doamna Albright și uh, Liderii uh, politici uh, ai uh, NATO spun că Afganistanul este un teritoriu cheie pentru NATO. Unul dintre motivele care justifică dezvoltarea strategică este articolul 5 al alianței. Articolul 5 al alianței, domnule profesor, prevede aplicarea doar în cadrul unui atac împotriva teritoriului unui stat membru. Iată de ce, după 11 septembrie, Tudor Ramsfeld nu a putut invoca articolul 5. Statele Unite sau grupul uh, înțelepților doresc ca articolul 5 să se aplice inclusiv pentru operațiunile care se dure, derulează în alte zone ale lumii. Aș vrea să știu care este părerea noastră în privința acestor aspecte. Domnul Buticofer și domnul Lamsfergis. Însă, pentru că am vrea să încheiem această dezbatere la timp, aș vrea să-i rog pe cei doi vorbitori să intervină după care vom asculta un uh, răspuns scurt din partea acestui domn, după care le rog pe cele două doamne să ia cuvântul și după aceea veți purta din nou o discuție și uh, domnul va putea să vă răspundă la întrebări. Pentru că vreau ca și invitatele noastre să poată lua cuvântul. Îi rog acum uh, pe cei doi uh, vorbitori, Stefano și Daniel, să răspundă pe scurt la întrebări, după care le voi da cuvântul celor două doamne. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde domnului Van Horden, eu unul aș vrea ca NATO să rezolve problema apărării colective. Din păcate, având în vedere dificultatea identificării amenințărilor, după părerea mea, NATO nu poate asigura apărarea colectivă. Pentru că, de fapt, este un uh, cadru pentru coaliția celor care vor să se implice. Este păcat, însă așa stau lucrurile. Putem uh, crește solidaritatea între aliați. E clar că există două, trei grupuri de aliați cu două sau trei percepții diferite în privința amenințărilor. Sunt de acord cu domnul Hamilton în privința faptului că asta nu înseamnă că alianța aceasta este inutilă, din potrivă, însă, cu siguranță, nu este aceeași alianță ca și aceea din timpul războiului rece și nu poate să își asume același rol. Când vorbim despre acțiuni militare, acțiuni civile, acțiuni militare ale NATO, acțiuni civile ale Uniunii Europene, facem o diferență care contrastează cu conceptul abordării uh, globale. Doamnei Gomes, aș vrea să îi răspund că aș vrea ca europenii să cheltuiască ceva mai mult pentru apărare, nu mult, însă inițial am spus că vor cheltui circa 2% din PIB, acum ne apropiem de 1% în medie sau chiar mai puțin. Dacă vrem să ne adaptăm la noua situație, nu cred că putem spera că revizuirea strategiei nucleare va duce la o creștere a resurselor alocate de Franța și de Marea Britanie pentru a compensa scăderea cheltuielilor celorlalte țări. Aș spune că banii trebuie cheltuiți mai bine și singura modalitate de a eficientiza uh, cheltuielile este de a le face mai puțin fragmentare. La ora actuală cheltuielile se fac uh, la nivel național. De asemenea, este clar că deciziile vor trebui luate de câteva țări. Este un fapt că 4-5 țări, 7 țări, reprezintă aproape toate cheltuielile Uniunii Europene. Și trebuie să se țină cont de acest lucru atunci când se face planificarea. Nu e neapărat un lucru foarte bun. Eu unul mi-aș dori ca participarea să fie mai amplă, participarea la bugetul comun. Uh, lucrurile vor evalua probabil în această direcție, însă nu s-a ajuns încă acolo. În ceea ce privește schimbul de informații, uh, și Europa și NATO stau prost în ceea ce privește schimbul de informații informații și e o problemă foarte mare, mai ales atunci când ne confruntăm cu uh, crize de tip nou. Observație pentru doamna Copa. Toți cei care cred că articolul 5 poate fi reinterpretat se înșală. Articolul 5 este un articol la care s-a ajuns în urma unui compromis foarte dificil. Sigur că se poate spune că va fi interpretat diferit, însă asta nu înseamnă că poate fi schimbat din punct de vedere juridic. Faptul este că dacă redeschidem articolul 5, punem capăt uh, NATO și vom avea o relație foarte dificilă cu Statele Unite. Cred că ar fi mult mai bine să demarăm un proces de consultări politice și de apărare între Uniunea Europeană și Statele Unite pentru a defini prioritățile exacte în regiunile de interes pentru Uniunea Europeană. Pentru că acest aspect nu a fost încă clarificat. Există cel puțin două țări în uh, regiune care sunt foarte importante și uh, în privința cărora percepția Uniunii Europene și Statele Unite este diferită. Ra Rusia și Turcia. Nu am uh, foarte multe de spus. În rest, sunt de acord cu faptul că există și alte priorități în afară de apărare, însă sigur că am fost rugat să mă refer la problematica apărării. E vorba despre echilibru politic, despre decizii politice în privința priorităților. După părerea mea, poți să ai o apărare eficace fără să îngrădești dezvoltarea economică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu Articolul 5 ar trebui să rămână așa cum este. E o chestiune de interpretare. După 11 în septembrie a fost interpretat uh, așa cum a fost formulat în 1949. Uh, uh, Profesorul Silvestri a menționat abordarea globală ca și cum abordarea globală ar fi împotriva specializării rolurilor. Eu cred că nu contravine cu specializarea rolurilor. Trebuie să fim foarte clari. Această abordare globală nu aduce nimic nou. Înainte îi spuneam altfel. Niciun soldat nu-și închipuie că un conflict poate fi câștigat doar prin mijloace militare. Majoritatea soldaților consideră că războiul este o extindere a problemelor politice. Soldații nu fac altceva decât să creeze condițiile necesare pentru ca alți actori să intervină. Problema este că Uniunea Europeană vrea să facă ambele lucruri. Vrea să fie și un actor civil și o putere militară. Și cred că această ambiție a Uniunii Europene subminează angajamentul aliaților pentru a obține succes în Afganistan. Să nu ne închipuim, deci, că abordarea globală înseamnă că totul trebuie să fie pus în aceeași barcă. Înseamnă că e nevoie de coordonare între capacitățile militare și capacitățile civile și de altă natură. Asta nu înseamnă că nu poate exista o specializare a rolurilor. Domnul Hamilton, Sunt de acord. Este o precizare utilă. S-a vorbit despre schimbarea doctrinei nucleare. Nu cred că se fac eforturi în acest sens la ora actuală. S-a vorbit uh, mult despre importanța eforturilor de disuasiune. Problema disuasiunii nu este importantă atât pentru Statele Unite cât pentru, cât, cât pentru uh, aliații europeni. Europenii au vrut să existe această capacitate de uh, disuasiune pentru a avea garanții în privința vecinilor. Și dacă ne uităm la armele tactice, nu cred că administrația încearcă să impună aceste arme europenilor. Dacă ar exista o viziune comună a europenilor, eh, cum că aceste arme nu sunt necesare, Statele Unite le-ar retrage. Există uh, nu există o viziune europeană în privința rolului acestor arme. Cred că aceasta este problema. Nu există un consens în Europa în privința necesităților sau nu și de aceea rămân, sunt folosite. În ceea ce privește articolul 5, după cel de-al doilea război mondial, și uh, în general în secolul 20 armatele europene au luptat una împotriva celelalte și prin uh, înființarea acestei alianțe au început să lucreze împreună pentru o cauză comună. Germanii și uh, francezii nu fac planuri unii împotriva altora. Este una dintre realizările acestei alianțe. Grecia și Turcia nu se înțeleg întotdeauna, însă, în calitate de aliați NATO, au renunțat la o parte din conflicte. Conflictele acestea nu au dus la violențe. Alianța aceasta a dus la um, o anumită garanție care uneori este neglijată. Cred că întrebarea retorică pentru prietenii din Uniunea Europeană este dacă uh, Um, solidaritatea europeană este suficientă. Cu alte cuvinte, dacă NATO nu ar exista, ați fi siguri de faptul că puteți uh, să vă asigurați securitatea comună împreună? E o întrebare. Cred că răspunsul arată că NATO continuă să joace un rol chiar pe măsură ce Uniunea Europeană se dezvoltă. Nu am înțeles uh, foarte bine observația legată de extinderea articolului 5 uh, uh, în legătură cu septembrie 2001. Orașul New York face parte din spațiul NATO. Deci nu s-a extins sfera de acoperire a acestui articol. La ora actuală se poartă o dezbatere în privința extinderii articolului 5 și sunt de acord cu faptul că s-ar face un pas prea departe. La ora actuală, atenția se concentrează mai mult asupra articolului 4, dacă citiți raportul înțelepților. Ei uh, subliniază necesitatea ca NATO să încheie parteneriate mai puternice. NATO trebuie să poată conlucra cu alții, nu face lucrul acesta bine și cu toate acestea va trebui să o facă pe viitor. E nevoie de parteneriate solide și asta înseamnă că e nevoie de mecanisme și e nevoie de priorități. Și toate acestea țin de articolul 4. E vorba despre parteneriatul pentru pace, care este uh, definit în articolul 4. Deci dacă e cineva interesat, vă propun să vă uitați la articolul 4, pentru că cred că va fi din ce în ce mai important. Însă sunt de acord cu faptul că la ora actuală NATO nu este suficient pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm. Este o organizație importantă, însă nu este suficientă pentru că nu dispune de o serie de instrumente necesare uh, și în acest context, aș spune că în loc să extindem articolul 5, ar trebui să ne gândim la toate chestiunile de securitate și să ajungem la alte concluzii. Singura obligație pe care le avem de o parte și de alta Atlanticului este cea care decurge din articolul 5 și e vorba despre reacția la un atac armat. Însă eu vorbesc despre probleme care nu țin de un atac armat, dar sunt amenințări poate chiar mai reale decât uh, un atac lansat de către un stat. Și uh, pentru a dezvolta ce a făcut Uniunea Europeană recent, putem spune că în uh, urma unui dezastru natural sau în urma unui dezastru provocat de om, trebuie să venim unul în ajutorul celuilalt. De ce să nu existe un pact de solidaritate care să se adauge articolului 5 care uh, stipulează ce se întâmplă în cazul unui atac uh, armat. Ar fi vorba aici despre o solidaritate civilă. Am putea folosi o astfel de solidaritate în Golful Mexic E vorba despre uh, probleme cu care ne confruntăm tot timpul. Uh, uraganul Katrina, de exemplu. E vorba despre probleme cu care ne confruntăm. E nevoie de solidaritate și cred că și europenii ar dori să beneficieze de sprijinul Statelor Unite în cazul unui dezastru. Iată de ce spun, haideți să ne gândim mai departe la rolul Uh, Uniunii Europene și uh, al Statelor Unite. Pentru că cred că există o lacună în această arhitectură de securitate. Această arhitectură de securitate nu a fost dezvoltată așa cum ar fi putut fi dezvoltată. Mulțumesc. Am să rog acum pe doamna ambasador Marinaki și apoi pe doamna Arbatova să adauge discuției noastre și Uh, perspectiva cu privire la o reformă OSCE și uh, propunerea domnului Medvedev pentru un tratat de securitate. Și am să încep apoi lista vorbitorilor cu domnul Butikofer și cu domnul Landsbergis. Doamna ambasador Marinaki, aveți cuvântul dacă reușiți să vorbiți nu mai mult de 10 minute. Am să fac tot ce pot. Domnule președinte, pentru mine, pentru țara mea, participarea la această audiere a Parlamentului European este o mare o onoare pe un subiect care a fost uh, la vârful agendei uh, OSCE și anume noua securitate, noua arhitectură de securitate. Am să încerc să vă ofer perspectiva OSCE și să vă spun care sunt premisele de bază ale experienței noastre în lansarea și uh, derularea procesului de la Corfu, care a devenit emblematic în uh, președinția Greciei a OSCE. Grecia a luat uh, președinția în 2009 după un an de provocări extraordinare pentru securitatea euroatlantică. S-a confirmat în mod istoric faptul că crizele sunt de fapt platforme de lansare pentru îmbunătățiri și într-adevăr criza din 2008, inclusiv conflictul armat din Georgia, ne-a zdruncinat uh, percepțiile vechi cu privire la securitate în această regiune. În totuși, în 2009 uh, s-au Uh, aniversat 20 de ani de la căderea zilului Berlinului și de la sfârșitul războiului rece. Această aniversare a fost un moment de sărbătorire a progreselor remarcabile care s-au făcut în ultimii 20 de ani, dar de asemenea și un moment de reflexie pentru a reevalua uh, stadiul securității europene. Criza din 2008 a arătat clar că viziunea unui continent unit uh, pe baza unor principii universale și a securității indivizibile care a fost uh, exprimate atât de elocvent în uh, actul final de la Helsinki și, din, uh, și în Carta de la Paris. Aceasta, din păcate, nu era o realitate pentru toți oamenii din Europa. Această viziune rămânea un obiectiv pentru unii. Diferența între decembrie 2008 și decembrie 2009 Marea diferență a fost că între timp toate cele 56 de state participante la OSCE și-au reconfirmat angajamentul de a coopera pentru a obține, a realiza această viziune pe baza achiului OSCE. Pentru ca toate statele să fie implicate, dați-mi voie să menționez câteva citate din documentul principal care formează și achiul OSCE. În primul rând, decalogul de la Helsinki, principalele sale uh, principii care leagă securitatea interstatală cu stabilitatea intrastatală. O abordare cuprinzătoare a securității, bazându-se pe faptul că securitatea este indivizibilă, cum se spune în Carta de la Paris din 1990. Securitatea este indivizibilă, securitatea fiecărui stat participant este legată inseparabil de cea a tuturor celorlalte state. În uh, carta din 1999 pentru securitatea europeană, care a fost adoptată la summitul OSCE de la Istanbul, statele participante și-au declarat angajamentul de a construi relațiile în conformitate cu conceptul unei securități comune și cuprinzătoare, orientată în funcție de parteneriat în condiții de echitate, solidaritate și transparență. Securitatea fiecărui stat este legată inseparabil de cea a tuturor celorlalți. Vom încerca să abordăm problemele economice, sociale, uh, politice și militare ca un întreg. Apoi, în 1994, codul de conduită cu privire la aspectele militare ale securității a menționat că statele participante nu își vor consolida securitatea um, pe socoteala securității în dauna securității altor state. Întrebarea este dacă toate statele și-au uh, îndeplinit aceste obligații? Mă tem că nu. După ultim, uh, în ultimii ani, majoritatea acestor angajamente au fost fie uh, încălcate, fie uh, aplicate selectiv. Așadar, ar trebui să nu ne surprindă că în ianuarie 2009, când Grecia a preluat președinția OSCE, aproape fiecare punct pe agenda de securitate europeană era controversat conflicte în derulare, tensiuni interetnice, res, uh, conflicte la frontieră nerezolvate care există în continuare în Caucazul de Sus, în Eu Caucazul de Sud, Europa de Vest și în Balcani, Europa de Est și în Balcanii de Vest. Uh, sau uh, au existat conflicte care au stagnat sau în care s-au făcut regrese și uh, mecanismele de control a armelor și de creștere a încrederii este uh, în stagnare de mai mult de 2 ani și jumătate. Să nu uităm că acest tratat cu privire la armele convenționale este uh, piatra de temelie a securității europene, pentru că este regimul care a facilitat distrugerea a mai mult de 60.000 de unități de echipament uh, de, uh, greu din uh, 1992, eliminând posibilitatea unui uh, război continental în Europa. Uh, tensiunile și lipsa de încredere în uh, regiunea europeană extinsă au subminat solidaritatea în această regiune, solidaritatea necesară pentru a face față provocărilor uh, de securitate comun din Afganistan și de altundeva. Securitatea europeană în percepția multor state OSCE e undeva, era undeva la sfârșitul uh, la sfârșitul drumului și trebuia făcut o schimbare, trebuia acționat. În momentul în care președintele Rusiei, Medvedev, a cerut un dialog uh, renoit uh, pentru a adapta mecanismele de securitate europene, dacă Rusia simte just sau injust, că nu este tratată ca și participant egal în sistemul de securitate al Europei, aceasta trebuie să fie văzută ca o problemă serioasă, nu doar pentru Rusia, ci și pentru ceilalți membri din OSCE. Spiritul acestui uh, apel concret la dialog a fost uh, prelua de președintele francez Sarkozy, care a formulat această nevoie a unei abordări cuprinzătoare la adresa securității, a servit ca sursă de inspirație pentru toate statele participante la OSCE de a investi timp și energie pentru a defini, defini cauzele care au dus la uh, această pierdere a uh, erodare a încrederii în spațiul uh, euroatlantic și euroasiatic. Uh, OSCE consideră că acest apel este, trebuie văzut ca un, o oportunitate de a schimba situația. Credem că e nevoie de un dialog deschis și sincer care era așteptat de multă vreme, ceea ce privește provocările comune din regiunea OSCE. Care sunt fazele procesului Corfu? De la Helsinki la Corfu. Primul schimb de opinie a avut loc în decembrie 2008 la prânzul ministrilor de externe în uh, întâlnirea din Corfu. La momentul respectiv erau mai multe întrebări decât răspunsuri. Șase luni mai târziu, după consultări ample în Viena, cei 56 de miniștri s-au reîntâlnit în iunie 2009 în Corfu, unde au convenit că e nevoie să examineze împreună provocările privind securitatea în Europa și securitatea Europei într-un spirit de parteneriat și pe baza achiului OSCE pe care l-au reconfirmat pe baza orientărilor comune din Corfu, uh, s-au ținut conf, uh, consultări informale în Viena pentru a vedea uh, care este ideea comună cu privire la prioritățile prioritățile și riscurile principale pentru securitate. În acest moment deja au început să se vadă rezultatele. Un, un, o atmosferă de respect Uh, o deschidere, uh, ascultând uh, un spirit de ascultare și unul de parteneriat. Dar și mai important, aceste discuții au dus la adoptarea declarației politice și a deciziei politice de la Atena. Așadar, procesul care a început ca o inițiativă a președintelui a devenit realizarea tuturor celor 56 de state participante. Această realizare nu ar fi fost completă dacă n-ar fi inclus și adunarea parlamentară a OSCE și partenerii noștri de, co- în, de cooperare. Așadar, miniștrii au uh, decis să invite adunarea parlamentară și pe toți uh, partenerii med- din Mediterană și din Asia pentru a contribui la uh, deliberări. Grecia este recunoscătoare uh, președinției Kazakhstanului Kazahstanului pentru că a extins procesul de la Corfu. Uh, s-a discutat despre îmbunătățirea capabilităților în toate domeniile unde s-au identificat carențe și în momentul de față aceste propuneri se examinează. Prin dialog, prin schimb de opinii, uh, se aprofundează înțelegerea și se uh, confirmă un angajament veritabil. Valoarea acestui proces rezidă în procesul însuși. Să nu uităm că în cadrul procesului de la Helsinki, de acum 35 de ani, mai mult de 4600 de propuneri au fost depuse și au fost discutate înainte ca actul final de la Helsinki să fie adoptat. Prin acest schimb de opinii, spiritul de la uh, actului de la Helsinki s-a născut ducând la reunificarea continentului nostru. Care este perspectiva de viitor? Trebuie să se recâștige încrederea, să se uh, treacă peste diferențe și să se găsească obiective comune. Acestea toate necesită timp. Rezolvarea problemelor uh, uh, la adresa securității necesită mai mult decât o atmosferă de încredere. Abordarea trebuie să fie una pragmatică și care să caute niște obiective concrete, cu toate că acest proces ar putea să dureze mai mult decât se anticipa. În acest sens, va avea loc pe 16-17 iulie la Almaty o uh, nouă reuniune a ministrilor care dorește să să uh, pregătească și summitul de la sfârșitul anului din Astana. Suntem convinși că summitul de la Astana nu va marca și nu trebuie să marcheze capătul drumului, pentru că suntem doar la sfârșitul începutului procesului Corfu. Mai mult decât atât, Uh, în perspectiva acestui summit propus de Kazahstan, credem că este important să menținem avântul constructiv al procesului de la Corfu pentru a promova obiectivele noastre strategice în domenii cheie care țin de conceptul cuprinzător de securitate într-un cadru mai structurat. În acest spirit, o viziune strategică uh, obține succes, obține susținere uh, o, securita- o comunitate de securitate de la Vancouver la Vladivostok în care nim, niciun actor să nu se simtă pus în pericol sau lăsat deoparte și în care utilizarea forței să nu mai reprezinte o opțiune. Doamnelor și domnilor, întrebarea care apare foarte frecvent este de ce acest dialog cu privire la securitatea europeană ar trebui să se țină la OSCE și nu într-un alt for. Haideți să vă spun două motive principale. În primul rând, uh, OSCE ocupă o zonă cea mai largă a emisferei nordice și aduce împreună toți, toate părțile interesante interesate în securitatea europeană la nivel de egalitate și, în al doilea rând, conceptul acesta de securitate uh, indivizibilă uh, și cooperativă. Acesta nu este doar emblema OTCE, ci este cel mai avansat concept de securitate la nivel mondial. Uh, Conceptul de securitate se referă mai mult decât la un echilibru de forțe militare și presupune că cauzele de bază ale crizelor, fie ele economice, de mediu sau umanitare, ar trebui să fie abordate în mod simultan cu în condiții de transparență militară și în uh, condiții de uh, încredere între toți partenerii. Acest concept al OSCE este uh, conceptul de bază, este securitatea indivizibilă și este un concept pe care statele l-au revitalizat prin declarația politică uh, cu privire la uh, procesul Corfu, au reconfirmat, revizuit, reînvigorat securitatea și cooperarea de la Vancouver la Vladivostok. Aceasta a fost prima declarație politică și închei, domnule președinte, imediat. Procesul de la Corfu a fost uh, condus de valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Securitatea începe cu demnitatea umană a fiecărui individ. Așadar, nu e surprinzător că procesul a fost lansat de un stat membru al Uniunii Europene și a fost susținut în mod activ de toate statele membre europene. Este un proces care uh, are la bază o viziune comună pentru continentul nostru iar principiile de bază sunt niște valori nenegociabile. Acesta este răspunsul nostru la provocările de securitate ale secolului 21 și Grecia este mândră că a avut oportunitatea istorică de a contribui la eforturile noastre comune și au reprez- a reprezentat în 2009 uh, valorile europene în președinția OSCE. Mulțumesc, doamna Arbatova! Uh, Mulțumesc foarte mult pentru invitația oferită de a participa la această audiere și pentru ocazia de a putea exprima un punct de vedere rusesc în legătură cu cea mai importantă chestiune care sunt relațiile externe. Pentru mine este o chestiune simbolică, are o valoare simbolică faptul că audierea pe loc pe 22 iunie, ceea ce mie amintește și ceea ce ne amintește nouă tuturor de uh, cea mai mare tragedie națională din istoria modernă a Rusiei, precum și de valoarea eroică a poporului sovietic, care nu poate fi discreditată de către natura totalitară a regimului stalinist. Esența prezentării mele vizează trei aspecte, securitatea europeană și structura aferentă. Întrebare, e nevoie de o astfel de arhitectură? În al doilea rând, inițiativa Rusiei care este esența acestei inițiative și, în al treilea rând, eterna problemă pentru orice fel de discuție. Ce trebuie făcut? Recent am participat la conferința privind relațiile UE-Rusia și unul dintre colegii mei eh, din Europeană a întrebat de ce ar trebui să schimbăm actualul sistem de securitate dacă putem să asigurăm o anumită securitate și fără Rusia. Nu putem face acest lucru fără sau împotriva Rusiei, însă se poate realiza acest lucru fără Rusia. Și eu aș obiecta prin două argumente la această observație. În primul rând, securitatea europeană nu poate fi încredințată uh, și limitată numai la granițele UE și NATO, pentru că e nevoie de Rusia foarte mult pentru a face față acestor uh, dificultăți. Având în vedere că Rusia este pe același continent cu UE și cu NATO, care au cea mai impresionantă să spunem, putere economică și militară, din punctul de vedere al Rusiei, o, acest lucru, o Europa fără Rusia, ar fi întotdeauna o poziție ostilă Rusiei. Și, până la urmă, e vorba de Rusia, care a fost principala forță motrice a disoluției fostului URSS, încă nu și-a găsit uh, locul în această nouă configurare uh, a Europei post-bipolare. Toate războaiele în istorie s-au încheiat cu conferințe de pace care au reconfigurat ordinea mondială. Nu s-a întâmplat așa ceva după ce s-a încheiat însă războiul rece și practic s-a prăbușit, să spunem, estul, ceea ce a dat vestul impresia că nu e nevoie să se mai schimbe nimic. Fostul sistem binar sau bipolar era unul primitiv, dar acesta și-a îndeplinit uh, scopul. Războiul ce s-a încheiat în urmă cu 20 de ani și au apărut uh, noi amenințări la adresa securității, dar dacă ne uităm la noua structură, constatăm că în continuare este vorba de o grămadă de elemente vechi, cu oarece inovații, care însă nu corespund noilor provocări în materie de securitate. După sfârșitul acestui sistem binar, au avut loc două conflicte, uh, conflictul din Kosovo 99 și criza din Caucaz din 2008, iar acestea sunt dovezile cele mai greitoare că niciuna dintre instituțiile existente care a fost concepute să facă față unor astfel de conflicte nici una dintre ele nu a reușit să gestioneze corect această criză, această primă criză bipolară. ONU și OSCE erau literalmente încremenite, iar NATO s-a ocupat, s-a devenit a fi mai degrabă partea problemei decât partea soluției. Și, practic, e vorba de originea războiului rece, în sensul extinderii geopolitice eh, a Estului, ci în sensul unor operațiuni de ofensivă care s-au transformat în principala sursă de probleme de securitate în relațiile Rusiei cu Vestul. Așa cum eh, spunea unul dintre colegii mei germani, NATO este acum acest concept bipolar într-un mediu post-bipolar și singura instituție care de două ori și-a asumat sarcina dificilă de mediator între Rusia și Statele Unite și NATO a fost Uniunea Europeană, care nu este o instituție de securitate în sine. Acum, în ceea ce privește inițiativa președintelui Medvedev. Șocul crizei din Caucaz și pericolul ca acest lucru să se repete și în spațiul CSI. Au relansat această discuție privind inițiativa președintelui Medvedev privind o nouă arhitectură în materie de securitate. Inițial a existat o reacție de scepticism, de reticență și unii dintre politicieni și analiștii politici spuneau că seamănă cu inițiativa lui Gorbaciov în legătură cu acea casă comună a Europei, Alții spuneau că propunerea lui Medvedev viza să creeze o adevărată propasie între europeni și americani. Însă, pe fond, propunerea președintelui Medvedev ar trebui să fie considerată un mesaj cu privire la arhitectura existentă în materie de securitate, care nu era una actuală, ci era una depășită și nu funcționa. Așa încât era și este nevoie de o o uh, revizuire a acestor aspecte. Această inițiativă a luat forma unei propuneri de tratat în materie de securitate europeană și cunoașteți care este esența problemei. Nu mă apuc eu acum să repet aceste chestiuni, deoarece nu avem timpul necesar. Vreau doar să subliniez câteva chestiuni. Tratatul trebuie să aibă forță juridică. El visează toți membrii acestei zone, de la Vancouver la Vladivostok. De asemenea, sunt o serie de prevederi colective împreună cu o serie de articole din tratatul NATO. Și încă o dată această inițiativă a fost criticată de partenerii occidentali ai Rusiei, care au spus că această propunere de tratat nu asigură o forță juridică, având în vedere că nu există o definiție și nu există uh, mecanismele de punere în practică. Iar acest document se referă de fapt la așa numita hard security, în condițiile în care amenințările la adresa securității europene sunt unele noi. Cei mai vehemenți adversari s-au referit la această prăpastie pe care rușii vor să o salve între europeni și americani, dar oricare ar fi fost conținutul juridic al acestei propuneri de text, se reflectă două realități care nu trebuie să fie omise. În primul rând, acest concept de hard security este unul important pentru Rusia și uh, nu e nu se va schimba, va rămâne în continuare o sursă majoră de conflict în Europa dacă nu se schimbă ceva pe fond. În al doilea rând, în ceea ce privește această natură juridică a tratatului, insistența Rusiei provine din experiența sa nefericită în ceea ce privește acordurile pur politice gen NATO și în extinderea NATO după reunificarea Germaniei. Totuși, în mod ironic, acest de text este creează mai multe limite pentru Rusia decât pentru orice altă țară și este foarte greu de imaginat că pentru orice fel de stat UE ar fi ciudat să te gândești că un stat ar putea să facă apel la Rusia pentru protecție. Însă există o serie de state din era post-sovietică și ele au cerut protecție chiar, să zicem, Statelor Unite prin intermediul acestei alianțe nord-atlantice. Dacă propunerea lui Medvedev nu, nu s-a izbit neapărat de o poziție fermă, să în orice caz, s-a dorit crearea unui dialog în materie de securitate care să facă față acestor noi nevoi de securitate ale Rusiei. Cât privește tentativele Rusiei de a crea acest, uh, acest decalaj, această prăpastie între uh, Statele Unite și Uniunea Europeană, nu cred că se poate face acest lucru dacă nu există niște probleme cu adevărat grave între Europa și Statele Unite și ceea ce este paradoxal este că Administrația Obama este cea care a subliniat anvergura acestor diferențe esențiale, deoarece nu se mai poate, nu mai poate da vina pe administrația Bush. Deci, ce trebuie făcut, și este ultima idee pe care o prezint, știm că atât Rusia cât și lumea occidentală au fost de acord să nu creeze o nouă instituție și uh, nici să nu le distrugă pe cele deja existente. Așadar, în ce mod să revizuim sistemul actual de securitate? Din punctul meu de vedere, soluția optimă poate fi găsită într-o redistribuire, o repartizare a funcțiilor vechi conform noilor structuri. Baza un, unei siguranțe economice europene ar trebui să fie cooperarea între UE, Rusia, Ucraina, alte state din CSI și Turcia. Ar trebui să vizeze stabilirea unui sistem comun de securitate energetică care să aibă legătură cu parteneriatul UE-Rusia pentru modernizare. Securitatea în Europa, mai ales pentru prevenirea soluției și soluționarea conflictelor și pentru uh, eliminarea formelor uh, și manifestărilor extremiste, se poate asigura printr-o cooperare a UE cu Rusia și alte state din Comunitatea Statelor Independente. Formarea unor, uh, unui corp de reacție rapide și a unor noi agenții pentru a monitoriza arbitra și asigura mediere se impune ca o necesitate și s-ar putea promova integrarea sistemelor de apărare aeriană. Um, UECSI ar trebui să reprezinte un punct esențial pentru o nouă comunitate paneuropeană de combatere a crimei organizate. Securitatea externă a Europei, și anume combaterea proliferării apelor de distrucție, distrugere în masă, terorism internațional, piraterie și așa mai departe, toate acestea trebuie să se regăsească într-o cooperare cu NATO și se, de asemenea pentru a asigura un mecanism de soluționare a problemelor de securitate în Asia Centrală, în Afganistan, Iran și eventual în Pakistan. Cât privește aspectele umanitare care țin de securitate, drepturile omului și vizele, învățământul și așa mai departe, acestea pot fi asigurate printr-o cooperare între OSCE, Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Este clar că după tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană s-a conturat ca fiind un factor cheie în materie de securitate europeană și securitatea europeană va deveni din ce în ce mai mult uh, un subiect important. Viitorul Uniunii Europene în materie de relații internaționale va depinde de capacitatea sa de a face față dificultăților uh, care țin de integrarea europeană și de a crea noi principii și noi standarde de interacțiune cu partenerii din afara structurilor existente, în mod deosebit cu Rusia, care este și cel mai mare și cel mai apropiat vecin. Cât privește NATO, acesta ar trebui să aibă misiunea de a se orienta către um, securitatea spațiului extern, deci securitatea din afara spațiului euroatlantic și acest lucru ar reprezenta o nouă bază pentru, să spunem, acest atlantism postbipolar. Thank you very much. Now, Mr. Butikofer. Mulțumesc, domnul Butikofer. No. Mulțumesc, domnule președinte. Să vreau să fac o legătură cu ceea ce a spus doamna Arbatova. A spus că fără Rusia înseamnă împotriva Rusiei. Nu știu dacă acest tip de logică binară ne ajută în vreun fel, dar nimeni dintre noi nu spune că vrem să acționăm fără Rusia cu Rusia nu înseamnă în orice caz că vom acționa după conceptul rusesc. Vă mulțumesc, doamnă doctor Arbatova, că ați uh, formulat atât de clar faptul că în nucleul inițiativei despre care ați vorbit se află conceptul acesta că NATO este problema. Cred că acest lucru clarifică lucrurile. Am o întrebare pentru domnul Silvestri. Dacă v-am înțeles bine, ați spus că misiunea NATO de apărare colectivă este, dacă privim lucrurile foarte critic, este pusă sub semnul întrebării din ce în ce mai mult, pentru că prin strategia aceasta a coaliției celor uh, uh, Coalition of the Willing, coaliție celor care doresc să acționeze, se subminează uh, conceptul NATO. Și atunci mă întreb unde vedeți voi, dumneavoastră, uh, această misiune a apărării colective mai este importantă sau este redundantă? Am o întrebare și pentru Dan Hamilton. În primul rând, mă bucur că ați făcut această uh, clasificare a rolului, dintre Uniunii, rolului Uniunii Europene ca unul dintre cei trei piloni. Și am trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, Poate că n-am auzit eu foarte bine, dar Uniunea Europeană, ca unul dintre cei trei piloni europeni, are un rol uh, și în uh, domeniul uh, whole security, pentru că din cu misiunea noastră Atalanta, de fapt, jucăm un astfel de rol. Este oare o chestiune care uh, e mai degrabă marginală sau există o logică în care să se încadreze această misiune. În al doilea rând, dacă, după cum a spus domnul Van Orden, există așa un fel de uh, divizare a responsabilităților între diversele instituții, cum se coordonează această divizare, diviziunea muncii? Pentru că eu uh, văd în propunerile grupului condus de doamna uh, Albright de un fel de tendință de europenizare de a NATO și mă întreb dacă asta nu cumva e o, o duplicare, dar nu cumva aici se arată faptul că nu se acceptă diviziunea muncii, ci uh, NATO dorește să fie responsabilă, autoritatea responsabilă pentru toate domeniile. Și în ceea ce privește rolul uh, Uniunii Europene, în ceea ce privește securitatea politică, am uh, primit tot felul de semnale de la Washington în acest sens de la vicepreședintele Biden, uh, care a răspuns International Herald Tribune, în ceea ce spune el, nici măcar nu apare Uniunea Europeană, unde titlul este Viitorul Securității Europene există poziții diferite la Washington, nu se știe ce se dorește. Hillary Clinton a uh, prezentat la Paris mai degrabă poziția domnului Biden. Care este situația? Încă se negociază lucrurile? Mulțumesc, domnul Landsbergis, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se adresează domnilor Silvestri și Hamilton. Îmi aduc aminte din uh, viața mea anterioară, președintele Medvedev, uh, președintele Yeltsin, în 1993, a venit cu această idee a unui tratat de securitate european care s-ar fi dorit uh, să înlocuiască NATO, care se spunea că este învechit, așa similar pactului de la Varșovia consolidarea statelor europene între comunitate și Rusia era un cadru în care uh, conceptul de soft veto, de veto al Rusia, punea Rusia într-o poziție de putere. Un fel de Europa uh, continentală separată de aliații transatlantici. Sigur că noi atunci europenii nu eram atât de naivi și mișcarea Rusiei a, a cauzat anumite rezerve. Um, consecința a fost că ne-a permis acest lucru să salvăm uh, Balcanii de Vest. Dar conceptul acesta, nimic fără Rusia, începe să câștige din ce în ce mai multă susținere și astăzi. Uh, auzim că orice ce se poate face fără Rusia uh, va fi uh, orice acțiune fără Rusia va fi interpretată în mod paranoic de către Moscova ca fiind una împotriva Rusiei. Georgia nu putea să fie ocupată fără Rusia, nici uh, regiunea Uh, Karabakh, nici alte zone ale Azerbaijanului care nu ar fi putut fi ocupate de Armenia fără ajutorul Rusiei. Dar oare aceasta este o veritabilă construire a păcii? Și noul concept al președintelui Medvedev de securitate europeană uh, dă astfel de exemple în Caucaz E un, o chestiune nouă care trebuie să fie dezbătută, dar sub presiune. Uh, oare e într-adevăr o chestiune nouă sau e doar o, o replică nouă a conceptelor vechi? Dacă există diferențe esențiale, care sunt acestea? Mulțumesc! Mulțumesc! Mai am două solicitări uh, de luarea cuvântului de la persoane care au luat deja cuvântul în prima parte a dezbaterii, doamna Lozic și doamna Gomes. Fac apel la dumneavoastră să să uitați întrebările pe care să le aveți și să îmi dați voie să le, să-i rog pe vorbitor să răspundă, pentru că mai avem încă un subiect foarte important de discutat. Domnul Brock sosește și trebuie să ne prezinte uh, subiectul uh, respectiv și aș vrea să vă rog să-i permiteți să facă acest lucru. Așadar, am să îi rog pe vorbitori, pe experți să răspundă și apoi vom încheia discuția și vom trece la punctul următor de pe ordinea noastră de zi. Domnule Silvestri și apoi domnul Hamilton. Puteți să întrebați, să adresați întrebarea în 30 de secunde? 30 de secunde dacă doriți. Dacă vă încadrați în 30 de secunde, atunci vă dau voie să adresați întrebările. Așadar, îmi cer scuze. Doamna Gomes, 30 de secunde. Doamna ambasador Marina, că sunteți de acord cu domnul Dan Hamilton că în loc ca Uniunea Europeană, în loc de misiunea Uniunii Europene, Uniunii Europene în Georgia, s-ar fi putut ocupa OSCE de activitatea respectivă? Din ceea ce spune doamna Arbatova, înțeleg că dânsa nu este de acord. Ea crede că OSCE era paralizat atunci. Și întrebarea pentru doamna Nadia Arbatova. Credeți că această rezervă din partea Uniunii Europene de a uh, intra în, uh, în discuții cu Rusia asupra planului de securitate propus, nu cumva arată o suspiciune față de faptul că Rusia este o putere democratică, dar care utilizează mijloace supresive, autocratice, dacă ne gândim la Cecenie, la Caucaz, la uh, activiștii pentru drepturile omului din Rusia. Mulțumesc, doamna Lözing. Da, s-a spus întotdeauna nu fără Rusia. În acest context vreau să întreb dacă nu este problematic dacă în strategia NATO 2020 se spune că Uh, că avem relații prietenești cu Rusia, dar de asemenea trebuie să ne protejăm în situația în care Rusia se dezvoltă într-o direcție, uh, într-o direcție periculoasă. Nu este aceasta oare o profeție care să se îndeplinească de la sine? Un sistem de securitate trebuie să reprezinte interese de securitate ale tuturor membrilor, cred eu. Și cred că strategia NATO 2020 nu Uh, conturează o astfel de strategie. Pentru că este vorba de uh, posibilitatea de a adera la NATO a Georgiei, a Ucrainei și, de asemenea, uh, în ceea ce privește în ceea ce privește propunerea Rusiei, există un, un nu clar. Vreau să primesc un răspuns la aceste lucruri. Mulțumesc. Acum domnul Silvestris, doamna Marinachi, doamna Arpatova. Domnului Butikofer, am să-i răspund că eu am spus că NATO furnizează mai puțină securitate acum decât o făcea în trecut. Asta nu înseamnă că uh, există alte instituții care să ofere apărare colectivă. Din păcate, acum observăm uh, o slăbire a instituțiilor de apărare colectivă cerința de bază pe care o avem în Europa, dacă ne gândim la noile amenințări la adresa securității care solicită apărarea colectivă, dorința ar fi ca Statele Unite să fie de partea noastră și să contribuie să suplimenteze uh, carențele noastre în uh, apărare colectivă. Problema este că trebuie să fim siguri că Statele Unite ale Americii vor fi acolo, vor fi lângă noi atunci când avem nevoie de, de ei. Și astăzi nu suntem atât de siguri de acest lucru cum eram în trecut. Haideți să formulăm lucrurile așa. Eu nu cred că europenii vor distruge NATO. Singura țară care poate să, distruge, care poate să distrugă NATO este America. America ar putea nu, nu să distrugă NATO, dar să-i diminueze rolul, pentru că NATO nu va putea să furnizeze serviciile și asistența pe care le solicită Statele Unite acum. De aceea cred că e momentul să avem o discuție nu pentru a găsi o instituție care să depășească NATO, ci să înțelegem mai bine americanii și europenii Uh, europenii reprezentați mai, mai degrabă de către Uniunea Europeană, date fiind uh, chestiunile pe care le ridică americanii. Deci trebuie să existe o discuție între cei doi parteneri pentru a vedea care sunt interesele lor pe viitor. În ceea ce privește uh, propunerea lui Yeltsin din 93 și această discuție, cred că uh, ceilalți vor spune câte ceva. Eu vreau să spun că pentru Rusia problema este să înțeleagă ceea ce vrea. Dacă eu am înțeles bine ultimul document cu privire la strategia militară elaborat de către ruși, se pare de către Ministerul uh, uh, Apărării din Rusia, se pare că amenințarea majoră la adresa Rusiei este în continuare NATO. Ei fac o distinție și între amenințare majoră și riscuri în cazul cărora e necesar, sunt necesare acțiuni, dar în orice caz, uh, NATO nu este, uh, prevăzut, este prevăzut acolo ca o amenințare operațională, dar faptul că este văzut ca o amenințare, e clar că va fi dificil să se discute un concept de securitate comună. Eu cred, cred că este o problemă a Rusiei. Nu cred că trebuie să ne temem de o dominație rusă a Europei, a Europei vestice sau a Uniunii Europene. Mai degrabă, invers, rusii, rușii se tem de o dominație economică și culturală a vestului asupra Rusiei. În orice caz, realitatea este că încă nu avem o definiție clară a Rusiei, a securității lor și cred că avem nevoie de o astfel de definiție. Mulțumesc! Uh, uh, Domnul Bütikofer m-a întrebat anumite chestiuni legate de Uniunea Europeană. Prima era legată de hard security. Nu știu dacă în ceea ce privește Balcanii spuneți la fel tot hard security, dar în orice caz era vorba de o perioadă de tranziție, în orice caz în care s-a creat acest cadru și Uniunea Europeană a intervenit, Statele Unite și-au arătat sprijinul, ba chiar mai mulți oficiali au fost uh, desemnați să participe la misiuni sub conducerea UE. De aceea spuneam că noi sprijinim foarte mult ceea ce face Uniunea Europeană. Cred că problema de bază este că există această dezbatere, o dezbatere doctrinară până la urmă, dar dacă stăm să ne uităm bine, constatăm că sunt aceleași țări, aceleași forțe care se regăsesc în diferite instituții în acest oraș și care nici nu vorbesc între ele de multe ori. Și cred că, de fapt, asta este problema până la urmă nu e vorba de o relație de diversitate UE-NATO, ci trebuie să vedem ce vrem să facem împreună și ce putem face împreună pentru a face față acestor sfidări în materie de securitate. În anii 90, spre exemplu, exista acest concept, că, această variantă că una dintre instituții trebuie să intervină prima în aceste crize și era o bătaie între UE și NATO, cine să intervină prima. Acum cred că este, există um,

o dezbatere, o dezbatere care până la urmă s-a încheiat cu uh, concluzia de la Berlin și anume dacă nu face NATO nimic, atunci poate să dea una de ajutor Uniunii Europene din anumite puncte de vedere. Și ne întoarcem la problema acestei securități. Mă gândeam la anumite situații gen Congo și nu numai, însă sincer să fiu, Uniunea Europeană de una singură nu are capacitatea informativă și nici materială de a derula aceste misiuni. Deci americanii trebuie să intervină ca să vă transporte acolo. Sigur că puteți, dar există problema resurselor resurselor necesare. Deci dacă ne gândim la care sunt variantele existente, putem stabili dacă NATO face un lucru sau putem hotărâ dacă NATO nu intervine, ci se ocupă Uniunea Europeană, având însă acces la una dintre dotările NATO sau dacă și una și cealaltă instituție intervin împreună, cum au făcut în Balcani sau în Afganistan, sau nu se bagă niciuna dintre ele. Și atunci revenim la acea coaliție a celor dispuși, Coalition of the Willing. Deci avem de-a face cu state naționale și trebuie să hotărâm dacă vrem ca aceste chestiuni să fie discutate împreună și apoi să găsim modalitățile în care să intervenim. De asemenea, putem să avem perspectiva inversă asupra Berlin Plus, pentru că dacă NATO nu face prea multe în domeniul civil, atunci UE face aceste lucruri, astfel încât e nevoie de aceste resurse ale, uh, ale UE. Până la urmă, este o dezbatere cât se poate de legitimă. Iar ultima noastră întrebare se referea la această ambivalență a stăruinte privind UE. Și doamna secretar de stat Clinton a spus foarte clar în luna martie când vorbea de această chestiune, spunând că nu există niciun fel de reticență în legătură cu această dezbatere. Vrea să facă din Uniunea Europeană un partener, mai ales dacă vă uitați la crizele civile și la reacția la aceste crize. Uh, s-a dorit crearea unui corp civil. Doamna ambasador a fost de foarte multe ori la Bruxelles, ambasador a fost de multe ori la Bruxelles și încercă să stabilească legături eh, privind relația cu UE și v-am dat o serie de exemple de reacții ale Uniunii Europene. Acum, de ce avem aceste liste uh, de supraveghere a unor țări care sunt expuse unor riscuri? Nu există, nu există liste comune, deși uh, le scriem și fiecare are lista lui. De ce nu facem un schimb, să spunem, de personal în acest corp de reacție uh, la nivel civil? Uniunea Europeană a refuzat toate aceste oferte. E vorba de o serie de cerințe care vin din partea SUA. Deci nu putem spune că Statele Unite nu se străduiesc să facă eforturi, dar sunt de acord că e o atitudine ambivalentă. De asemenea, cred că această ambivalență a sua față de UE este o reflexie a um, ambivalenței uh, Europei față de Statele Unite și uneori este greu de stabilit care este subiectul dezbaterii. Cred că tratatul de la Lisabona reprezintă un exemplu foarte bun în acest sens. La Washington oamenii cred că de fapt lucrurile s-au agravat și s-au înrăutățit în ceea ce privește cooperarea noastră pentru că de când cu tratatul de la Lisabona s-au încurcat și mai tare lucrurile. Timp de opt ani de zile ni s-a spus că o să existe un singur uh, număr de telefon și un mod foarte simplu de a interacționa, lucrurile de fapt s-au încălcit și mai tare americanii nu înțeleg Uniunea Europeană, noi nu facem parte din ea, este cea mai importantă organizație din lume din care noi nu facem parte, dar trebuie să încercăm să o înțelegem și cred că de aici vine această adiune ambivalentă a SUA, pentru că nu înțelegem cum funcționează acest lucru. Thank you very much. Now, ambassador. Mulțumesc foarte mult și acum doamna ambasador Marinaki, după care doamna Arbatova va vorbi. răspunde. Mulțumesc. Voi încerca să fiu cât mai concisă cu putință. Într-adevăr, privind retrospectiv și cei care au susținut această idee uh, au regretat faptul că nu mai există această prezență și s-au făcut eforturi pentru ca el să fie creat ce privește misiunea OSCE și a durat ceva vreme astfel încât uh, ultimele elemente ale prezenței pe teren uh, să ne arate că totuși e mai bine să fie doi factori prezenți decât unul, pentru că avem întotdeauna nevoie de un partener ireproșabil care să fie martor la ceea ce se întâmplă la fața locului și de asemenea în ceea ce privește diferitele acțiuni care sunt organizate pe teren, ca să nu mai vorbim de eh, Dita gaura Neagră care a rămas eh, în urma eforturilor de a încerca să creăm instituții democratice în Georgia. Și uh, acest lucru a reprezentat, să spunem, o parte esențială a prezenței OSCE și nimic nu s-a potrivit cu acest context. Una peste alta am tras niște învățăminte, toată lumea face acum eforturi susținute, însă odată ce un lucru s-a încheiat, este mult mai greu uh, să resuscitezi acel lucru. Și am avut o experiență foarte tristă pentru că în momentul în care am preluat președinția, exista un corp timp de șase luni și nu am renunțat. Însă până la urmă ne-am dat seama că uh, până la urmă luptam contra curentului astfel încât pe 30 ne am închis prăvălia și acum toată lumea încearcă să uh, o ia de la capăt. Sperăm să și reușim acest lucru. Mulțumesc, doamna Arbatova. Câteva vorbe legate de NATO. Aș dori să-l corectez pe aici pe acolo pe Stefano în ceea ce privește doctrina militară rusă. Extinderea NATO e, nu este definită ca amenințare, ci ca un pericol. Și nu e vorba de o extindere politică, ci e vorba de uh, extinderea infrastructurii militare a Rusiei, care se apro- a NATO care se apropie de granițele Rusiei și cred că poziția critică a Rusiei cu privire la NATO nu ar fi evoluat dacă la sfârșitul sistemului bipolar NATO și-ar fi încheiat um, reformele pe plan intern și dacă și-ar fi găsit o identitate post-bipolară. E imposibil să fii doi într-unul, să fii un pic și de alianță militară și un pic și de instituție în materie de securitate. Cum se spune în Rusia, nu poți să fii puțin însărcinată. O femeie nu poate fi puțin însărcinată. Ori ești una, ori ești alta. Și în ceea ce privește cele două crize, uh, trebuie să se țină cont de evenimentele locale, dar trebuie să înțelegeți pe deplin că principalul motiv la reprezent l-au reprezentat divergențele Rusiei cu NATO, temerile Rusiei în legătură cu această natoizare a securității europene. Iar criza din Caucaz um, a avut legătură cu relația Rusiei cu NATO, haide să spunem lucrurilor pe nume. În ceea ce privește relația cu OSCE-ul, Rusia a dat dovadă de mult entuziasm la sfârșitul războiului rece în ceea ce privește noul rol al OSCE. Din păcate, însă, lumea occidentală nu s-a arătat deloc interesată interesată de o modificare a OSCE, iar pacea postcomunistă a fost împărțită între două instituții, NATO și-a asumat răspunderea pentru Europa Centrală și de Est, iar OSCE-ul și-a asumat răspunderea pentru spațiul CSI. Firește că OSCE-ul va rămâne principalul for internațional pentru o dezbatere politică extinsă în zona euroatlantică, dar din totdeauna OSCE-ul a fost cel care s-a reorientat dinspre misiunile tradiționale către acest spațiu la est de Viena și către chestiunile umanitare. Așadar, din punctul meu de vedere, este foarte greu să se facă o transformare a OSCE-ului în în contextul noilor instituții din uh, perioada postbipolară. Dacă ar exista o reformă, poate că acest lucru ar fi posibil, dar ar fi vorba de o nouă instituție. Cât privește relațiile UE-Rusia, Firește că există o lipsă de încredere între Rusia și Uniunea Europeană, una adâncă. După prăbușirea Uniunii Sovietice, așteptările noastre erau foarte mari, cred că de ambele părți. Uniunea Europeană a crezut că Rusia se va transforma într-o democrație înfloritoare peste noapte, iar Rusia a sperat foarte tare ca Uniunea Europeană să-i dea o mână de ajutor ca să-și găsească locul într-o Europa postbipolară, iar aceste așteptări au fost înșelate. Și dați-mi voie să vă reamintesc că deși anii 90 sunt considerați a fi perioada cea mai favorabilă în relația dintre Rusia și lumea occidentală, hotărârea de extindere a NATO a fost luată în anii 90, în timpul Rusiei lui Yeltsin. Și deci, dar ne întrebăm de ce această extindere a NATO a afectat imaginea Uniunii Europene, a deteriorat-o deoarece am înțeles că membrii NATO de fapt, și statutul de membru al NATO era de fapt o precondiție pentru a deveni membru al Uniunii Europene pentru statele din, fosta, um, din, din fostul bloc comunist. Deci mai întâi devii membru NATO și după aia te ambraze Uniunea Europeană. Chiar și din acest punct de vedere, NATO a jucat un rol foarte negativ. Însă, parteneriatul de modernizare poate să reprezinte o nouă bază pentru relațiile noastre, pentru că trebuie să înțelegem că modernizarea economică merge mână în mână cu modernizarea politică. Dacă ne dorim investiții străine directe, atunci ar trebui să creăm uh, un mediu intern neagresiv pentru investitori, ceea ce înseamnă că Rusia va cunoaște un proces uh, progresiv de democratizare. Vă mulțumesc foarte mult și acum domnul Lisic care o să încheie dezbaterea. Aș promite să fiu foarte concis și o să și fiu. În primul rând uh, mă uit la domnul uh, Brok, domnul Sarius și alții care vor să intervină în legătură cu Serviciul de Acțiune Externă. Să știți că nu e vina noastră pentru că am început această discuție cu o întârziere de jumătate de oră, așa încât uh, nu suntem uh, în depășirea programului. Aș dori doar să spun că am auzit pe unii care spuneau ceva despre uh, raportul grupului Madeleine Albright. Acest raport va soluționa toate problemele, spuneam ei. Firește că e o misiune imposibilă, și eu eram sigur și am fost sigur cu toți de la început de acest lucru și aș dori să spun că trebuie să mergem mai departe. Noi, Parlamentul European, trebuie să continuăm această discuție uh, la care să participe firește și experți, la care să participe și membrii parlamentelor naționale. Și aș dori în acest sens să mulțumesc din suflet tuturor vorbitorilor noștri, tuturor experților noștri. Sunt convins că nu este ultima dezbatere împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! So, uh, we thank you all. Vă mulțumim uh, tuturor. Și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Serviciul extern. Aș vrea să spun că pe 21 iunie domnul Brock împreună cu domnul Verhofstadt, domnul Gualtieri, au participat la Madrid la o întâlnire cu președinția Consiliului cu uh, comisarul și cu un alt reprezentant pentru Serviciul de Acțiune Externă și acolo acesta a dus la un acord cu privire la caracteristicile serviciului și termenii uh, deciziei care înființează acest serviciu. Aș vrea să-l invit acum pe domnul Brock să prezinte acest acord, după care vom avea o discuție. Domnule Brock, aveți cuvântul. Poziția. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să raportez. Am găsit un acord, am reușit să ajungem la un acord care nu ne obligă în procesul legislativ. Procedura obișnuită este în curs de derulare, acest lucru este trecut și în um, declarație fiecare trebuie să meargă la instituția sa și să caute sprijinul necesar și aici procedura de consultare este cea care se derulează și în care AFET este uh, comisia responsabilă în fond. Trebuie să vedem în următoarele luni cum se va desfășura procedura. Mi se pare că e clar că uh, procedura formală uh, pentru regulamentul financiar, pentru perspective financiare, nu vor putea fi adoptate înainte de uh, vacanța de vară. Uh, raportul meu cu privire la uh, acest aspect se va decide în următoarele zile. Mâine avem uh, o întâlnire cu uh, președinții comisiilor. Îl văd și pe Roberto Gualtieri, care este aici, care ieri uh, ca reprezentant al socialiștilor și a Comisiei pentru Bugete, a avut un rol foarte important în negocieri și el consideră că am reușit să ajungem atât de departe în multe domenii încât ar avea sens să uh, avem o acțiune uh, obligatorie din punct de vedere juridic și să încheiem acest proces ca nu cumva altora să le vină ideea să dizolve acest acord pe care l-am obținut. De aceea vreau să propun ca mâine să vă prezint eh, proiectul meu de raport. Este raportul pe care, care are exact același conținut ca și cel al domnului Verhofstadt. Împreună am redactat acest text și înțeleg că Comisia pentru Afaceri Constituționale a, a, uh, a fixat termenul de depunere a amendamentelor pentru luni, astfel încât luna de după aceea, de la Strasburg, la ora 18, să putem să dezbatem uh, acest, uh, acest vot. Am înțeles că sunt propuneri să începem la ora 21, astfel încât apoi să putem să și votăm acest raport. Um, eventual putem să discutăm cu Silvio Gonzato să vedem dacă nu reușim să uh, obținem uh, un, uh, un slot pentru marți dimineața și vom vedea în funcție de cum stau lucrurile atunci dacă uh, vom reuși cu bunăvoința celorlalte părți implicate să încheiem situația în uh, joia de la Strasbourg. Cred că acesta este drumul cel bun. Am să vă prezint o propunere care corespunde în Uh, fiecare detaliu rezultatului de ieri, astfel încât cine nu este de acord cu ceva poate să depună amendamente. Și dacă acestea vor modifica raportul în uh, substanța sa, atunci înseamnă că am uh, negociat prost. Dar eu sper că astăzi și în zilele următoare uh, în această reuniune și în discuțiile bilaterale, dacă există dorințe speciale, să reușesc să uh, primesc susținerea dumneavoastră. Vrem să avem un serviciu eficient. Acesta a fost invenția noastră în tratatul de la Lisabona. De asemenea, ca și rolul triplu al înaltului reprezentant, vrem prin acesta să avem o prezență globală clară, vrem să avem succes în numele cetățenilor noștri la nivel comunitar. În același timp, suntem conștienți de faptul că acest serviciu este uh, un fel de hibrid, pentru că, pe de o parte, are competențe comunitare, pe de o parte, este un serviciu separat. Și da, uh, toate competențele, cu excepția uh, PESC, sunt uh, comune și înalta reprezentantă este cea care coordonează, care facilitează uh, relațiile externe și se ocupă de coordonarea politicii externe și de securitate. Deci ea are doar o funcție de coordonare în politica externă și de securitate. Avem nevoie de o metodă comunitară care se bazează pe tratat, Trebuie să facem o diviziune clară a sarcinilor și este foarte important să facem acest lucru și în ceea ce privește politica de dezvoltare și cea de vecinătate. Uh, înalta reprezentantă coordonează serviciile comisiei care cooperează cu uh, SEAE și uh, înalta reprezentantă împreună cu comisarul uh, relevant uh, elaborează propunerile uh, necesare în cadrul tuturor acestor domenii de politică. Toate mijloacele operaționale care stau la dispoziție, dispoziția serviciului se găsesc în secțiunea a treia a bugetului, astfel încât și mijloacele PESC și celelalte Uh, domenii să intre sub controlul Parlamentului atunci când se efectuează descărcarea de gestiune. 27 de uh, state membre uh, au fost de acord cu noi și anume nu ne dorim ca acest serviciu să fie parte a Comisiei. Exist, va exista așadar o secțiune 10 separată pentru cheltuieli administrative, pentru bugetul administrativ, uh, în care uh, colegul Gualtieri poate să vă dea mai multe detalii pentru că este într-o formă mai bună decât mine și domnul Parvazi trebuie să avem grijă ca regulile Uh, să fie regulile să fie aplicate exact ca și regulile care sunt uh, aplicate comisiei în ceea ce privește execuția bugetară și descărcarea de gestiune. Și uh, nu putem să spunem că uh, noi uh, nu vom, uh, nu dorim să avem posibilitatea de control în procedura de descărcare de gestiune acolo unde există uh, competențe comune, ne-am păstrat poziția noastră. Și în ceea ce privește responsabilitatea politică pe care am discutat în ultima restiune, se spune în acest text că în viitor înalta reprezentantă, înainte de a decide o anumită strategie pentru o anumită misiune, trebuie să vină în comisie și să ne prezinte situația. Așadar, uh, toate, chesti- toate chestiunile legate de delegații, de um, responsabilitatea în reprezentate, toate detaliile sunt în uh, acest text com, acordul nostru a fost să prezentăm în plen acest text împreună cu procesul verbal al uh, comisiului, Consiliului care se publică în jurnalul oficial al Uniunii Europene, astfel încât să avem un caracter general uh, și pentru că Consiliul este cel care publică acest, uh, acest text, Uh, are, uh, înseamnă că acest text va avea o, un caracter obligatoriu foarte puternic. Uh, care este situația cu controlul bugetar, cu um, OLAF? am inclus elemente astfel încât să fie mulțumiți și colegii noștri de la controlul bugetar, din Comisia pentru un control bugetar. Olaf trebuie să se ocupe de audit. Și în ceea ce privește personalul, o treime din personal trebuie să fie funcționari naționali, dar acești funcționari naționali, spre deosebire de uh, ceea ce li se interzice, pentru că există și interdicții, aceștia pot să candideze pentru posturi permanente ale, la Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că le oferim o șansă de carieră dacă au abilitățile necesare, dacă există posturile, neces, posturile respective la uh, serviciul de securitate pentru a uh, pentru a dizolva această legătură mult prea puternică cu statul uh, membru respectiv, pentru că dacă omul respectiv știe că după ce își termină mandatul se întoarce în țară, atunci loialitatea sa va fi uh, foarte puternică față de statul respectiv, nu față de Uniunea Europeană. În uh, viitor, cel puțin 60%, cel puțin 60% din uh, toți funcționarii trebuie să fie funcționari europeni permanenți nu mai avem această distinție între Consiliu și Comisie, pentru că pe viitor, după perioada de tranziție, acest serviciu își va recruta în mod direct personalul și atunci aceste persoane nu mai vin de la Consiliu sau de la Comisie, ci sunt funcționari europeni permanenți și cred că acest lucru garantează ca uh, nu doar o treime, ci și mai mulți uh, funcționari să uh, vină de la statele membre și uh, detașarea personalului să fie utilizată doar în cazuri uh, speciale, ca um, pentru personalul militar, de exemplu, în care situație în care um, trebuie detașat personal specializat ca măsură de securitate. Așadar, uh, și serviciul, uh, acest serviciul este uh, interguvernamental și în ceea ce privește personalul. De asemenea, am consolidat prin acest text și competențele de control a priori în domeniul politicii de securitate. Parlamentul are o poziție mai puternică în acest domeniu în ceea ce privește documentele confidențiale, uh, până acum am avut acest uh, comitet de cinci persoane care poate să primească documentele clasificate. Acum documentul spune că poate avea loc o revizuire pentru că dorim să extindem accesul și, de asemenea, spunem că dacă președintele Parlamentului sau o comisie scrie doamnei Ashton, uh, raportorul pentru, anumit, uh, pentru anumit subiect poate să primească informațiile clasificate. De exemplu, dacă avem un raport pentru uh, Afganistan, atunci domnul Albertini sau domnul Buzek uh, Trebuie să-i scrie doamnei uh, Ashton și să-i spună raportorul X uh, dorește să aibă acces la documente. Astfel, noi extindem posibilitatea ca raportorii să își facă munca într-un mod uh, corespunzător și eficient. Noi am avut pe, în trecut uh, de mai multe ori dorința uh, de a obține acces la documente. Doamna Gomes știe foarte bine de câte ori am solicitat acest lucru și am eșuat. Și acum obținem în sfârșit acest lucru. Cred că acest element este foarte important pentru comisia noastră. Este o îmbunătățire decisivă a situației. În uh, domeniul responsabilității politice. Am avut deja anumite multe drepturi uh, prin tratat, drepturile bugetare pe care le-am uh, exploatat foarte bine prin colegii noștri din Comisia pentru Bugete și văd că acum avem posibilitatea uh, prin acest acord ca înaltă reprezentantă să poată fi reprezentată de către comisari uh, atunci când există chestiuni de interes comunitar sau printr-un reprezentant uh, legitim al Consiliului, pentru că până acum în PESC situația nu era așa. Și uh, avem uh, astfel posibilitatea să avem dezbateri în plen uh, dacă vrem să avem o dezbatere despre arme nucleare în plen, atunci nu ni se mai poate spune, a, păi nu că în altă reprezentantă este în India și nu poate să vină. E important să poată fi reprezentată de cineva la nivel politic, astfel încât să putem să utilizăm foarte bine timpul pe care îl avem la dispoziție și să putem să discutăm toate aspectele pe care dorim să le discutăm fără obstacole. Așadar, în rezumat, avem posibilitățile de control bugetare în continuare, ele de fapt sunt extinse, competențele noastre în ceea ce privește chestiunile politice, situația Parlamentului, poziția Parlamentului s-a îmbunătățit considerabil, uh, abordarea comunitară este asigurată pentru că competențele rămân acolo unde sunt prevăzute de către tratat, uh, pentru că politica comunitară este una în care nu pot să ia decizii persoane sau anumite instituții în mod individual și cred că pe baza acestui document vom avea un serviciu uh, puternic, mai puternic decât cel al domnului Solana și care să poată să ofere o abordare uh, comună în uh, toate aceste aspecte. Acesta este un compromis între trei instituții și jumătate uh, trebuie să vă spun că este un compromis care rămâne un compromis și pot să înțeleg pe colegii care spun a, asta nu-i bine și nici asta nu-i bine. Uh, în această dimineață am mai avut posibilitatea să discutăm anumite neclarități, dar sper că întregul document nu va fi pus uh, în pericol prin faptul că anumite chestiuni uh, ne mulțumesc pe unii sau pe alții. Uh, un text de compromis nu poate să mulțumească pe toată lumea, nu putem să spunem totul sau nimic atunci când vorbim despre o negociere între mai multe instituții. Până la urmă, ceea ce ne interesează la sfârșit este echilibrul și pot să vă spun că în momentul de față situația este mult mai bună pentru Parlament decât dacă nu am fi avut acest document. Sigur că uh, colegii pot să spună, ei, s-ar fi putut și mai bine, e adevărat, dar în orice caz acum stă mult mai bine decât înainte și cred că acesta este punctul esențial. Um, și colegul uh, Sarus Volski a spus uh, în ultimele uh, săptămâni, în ultimele luni s-a uh, implicat foarte mult pentru uh, echilibrul între, între genuri, uh, echilibrul geografic. Acum a obținut ce a dorit prin textul acesta. Pe 3 mai, Consiliul a preluat și această propunere și a incluso în uh, document, în considerente, statele membre care sunt defavorizate trebuie să uh, menționez acest lucru și până în 2013 uh, ar trebui, când începe faza de revizuire, ar trebui luate măsurile pentru a ajunge la Uh, situația de echilibru nu este la fel de frumoasă formulare ca și cea inițială a lui Iacek Sarujvolski, dar este o chestiune de compromis din nou. Și cred că totuși mulțumește, îl mulțumește și pe el într-o oarecare măsură. Mulțumesc! Mulțumesc, eu pot doar să regret că nu sunt uh, mai tânăr ca să particip și eu, să candidez și eu pentru un post în serviciul de acțiune externă. Dar am avut și eu o, o observație față de ce a spus domnul Brock. O nouă carieră în acest serviciu este uh, deschisă oricui dacă euro rămâne acolo unde este. Acum am să-l rog pe domnul Gualtieri, care a participat la discuțiile de ieri, să ia cuvântul și apoi am să dau cuvântul coordonatorilor domnul Salafranca, doamna Neitz și domnul Tanak. Și apoi, e vrea să cuvânt domnul Sareșvoschi, domnul Ianiez și doamna Lözing, doamna Lunacek, care este și dânsa coordonator. Vreau să vorbesc și eu ca unul dintre coordonatori pentru că trebuie să mă uh, reîntorc la întâlnirea parlamentară EU-Kosovo. So, Mr. Gualtieri, you have... Domnul Gualtieri, aveți cuvântul. Mulțumesc. Pornesc de la ultimele observații pe care le făcea domnul Brok, E vorba de un compromis, un compromis la care s-a ajuns în urma unui proces de negociere între diferite instituții și adaug că e vorba de un compromis la care s-a ajuns în urma unor negocieri în baza unei proceduri de consultare care prevedea pentru Parlament strict rolul consultativ și cred că acest lucru trebuie să fie mereu avut în vedere în ceea ce privește evaluarea rezultatului. Și trebuie să vă spun că este suficient să facem o comparație între cele două coloane ale documentului care va fi distribuit, adică propunerea inițială a doamnei Ashton și rezultatul negocierilor de ieri, pentru a vedea în ce mod această consultare, această forță de consultare pe care are Parlamentul a fost exercitată mai degrabă la scară largă de către Parlament, devenind astfel un fel de decizie care ne-a permis să modificăm ceea ce, după părerea multora, ar fi, ă, n-ar fi putut fi modificat. De aceea, consider că din punct de vedere al metodei, adică în ceea ce privește procedura în sine, am ajuns la un rezultat bun și chiar din punctul de vedere al uh, conținutului, pentru că, după părerea mea, pe fond s-a evitat un risc dublu. Riscul unui serviciu mic și lipsit de ambiții era vorba de începutul unor proiecte privind o împărțire verticală între diferitele instrumente care ar fi dus la o repetare a partizării geografice între Comisie și Consiliu și un serviciu lipsit de ambiții și deci incapabil să asigure o coerență a acțiunii externe europene și pe de altă parte exista riscul, să spunem, de, ca acest serviciu să fie prea îndepărtat de metoda de lucru comunitară. Mm. Noi am adoptat acea atitudine de a insista pentru un serviciu ambițios și deci care să aibă competențe extinse și în același timp să asigurăm pe cât posibil o legătură cu comisia și cu metodele comunitare și cred că rezultatele au fost bune dacă ne uităm la modificările care au fost introduse uh, în ceea ce privește articolul cu privire la programarea instrumentelor financiare și definirea clară a răspunderilor comisiei și a comisarului, în același timp, însă și dacă se intră, să spunem, în acest domeniu de neatins al gestionării crizelor, se va constata în ce mod integrarea pe care o asigură declarația privind structura serviciului, mai ales cu privire la unitățile comisiei care gestionează instrumentele de stabilitate în structura de gestionare a crizei și consolidarea păcii, împreună cu alte entități care țin de Consiliu, acest lucru garantează un lucru care, la care ține foarte mult Parlamentul și anume o integrare progresivă. E vorba de această dimensiune comunitară și cea interguvernamentală, implicând și dimensiunea civilă și pe cea militară. Păi există aspectul bugetar, care este foarte specific, dar care totuși ne-a permis să limităm problemele care decurg din amplasarea acestui serviciu în afara comisiei, prin intermediul mai multor mecanisme care merg dinspre consultarea comisarilor pentru bugetele, pentru realizarea propunerilor de buget administrativă, apoi definirea clară a cheltuielor administrative și a celor de funcționare, precizarea modalităților cu privire la procedura de descărcare a gestiunii, introducerea unor măsuri de salvgardare în ceea ce privește auditarea de către Curtea de Conturi, în relația cu OLAF, deci o serie de mecanisme care sunt realizate tocmai pentru a stabili măsuri de protecție și apoi există dimensiunea legată față de personal. Aici s-a introdus uh, o măsură care să consolideze echilibrul uh, geografic și de gen. Însă nu s-a putut merge până la propunerea inițială din partea raportorilor, însă în orice caz s-au făcut eforturi foarte mari și s-au făcut progrese foarte mari și s-a putut ajunge chiar în acest sens la un rezultat care în ceea ce privește, să spunem, competențele Parlamentului, este maxim din ce putea obține Parlamentul, și anume să se stabilească dacă statele din Consiliu au făcut tot ceea ce se putea face din acest punct de vedere. Apoi, alte aspecte care au fost reamintite de colegul Brok și mai exista și dimensiunea controlului parlamentar, una foarte importantă. Vreau să subliniez această declarație legată de zece puncte. Primul punct și cel de-al zece mi se par a fi extrem de uh, semnificative și cred că punctul zece ar putea duce la o redefinire a acordurilor interinstituționale privind bugetul pentru PESC, care, prin identificarea unor linii rubrici bugetare pentru principalele misiuni, ar putea consolida și din acest punct de vedere transparența acestei politici și rolul de control pe care îl joacă Parlamentul. Acestea fiind zise și în ceea ce privește metoda și în ceea ce privește conținutul, aș face observație în legătură cu calendarul. Este evident că un rezultat, rezultatul noastră de negocieri trebuie să fie evaluat de către comisie interesate și în mod deosebit de această comisie și apoi de grupurile politice și abia la sfârșitul acestei evaluări se va putea stabili dacă să fie sprijinit de către Parlament și deci să se sprijine și efortul pentru a avea aprobare în plenara din iulie a raportului Brock-Verhofstadt. Și cred totuși că este important ca această comisie, ca și și alte comisii care sunt interesante să nu se anteproduce și să nu afecteze posibilitatea luării acestor decizii ca raportul să fie adoptat în iulie. Așadar, așa cum a propus și domnul Brok să se prevadă procedurile care ar permite aprobarea în plenara din iulie a acestui raport, ceea ce Firește, atât grupurile politice cât și comisiile vizate urmează să evalueze și să ajungă la evaluare pozitivă în legătură cu acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să fac două tipuri de comentarii în legătură cu, cu fondul discuției noastre și în legătură cu uh, dosarul respectiv și alte comentarii în legătură cu procedura. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc negociatorilor din partea Parlamentului pentru munca pe care au depus-o și care, după părerea mea, s-a transpus în progrese esențiale și importante și, după părerea mea, se remarcă, în primul rând, menținerea răspunderii politice pe care și-a asumat-o un altul reprezentant în fața acestui Parlament și cred că acest lucru a fost protejat în mod foarte clar și în mod foarte eficace. Acum, cred că trebuie să lămurim o anumită problemă și aici mă adresez ambilor raportori, iluștri raportori ai acestei comisii, este aceea de a stabili dacă documentul care a fost negociat um, de către cele patru părți este un document care permite vreo modificare sau vreun tip de amendamente, pentru că dacă nu sunt posibile astfel de amendamente și modificări, atunci nu facem altceva decât să ne pierdem vremea cred că pentru unii dintre colegii noștri ar fi grăitor și ar fi important să știe că există două, um, două exerciții care nu uh, se realizează în paralel. În primul rând, ajungerea la un acord politic și, în al doilea rând, evoluțiile legislative în această procedură de codecizie și care sunt competențele Parlamentului. Aș dori să subliniez pur și simplu importanța pe care o joacă acordul politic, deoarece evoluțiile în ceea ce privește modificarea privind regulamentul de personal și modificarea regulamentului financiar vor uh, ine cont în mod obligatoriu de termenii acestui acord politic. Deci acest lucru ne va obliga încă o dată să uh, ajungem la o rezoluție. Și de aceea, din acest motiv, aș dori, domnule președinte, să subliniez importanța pe care o joacă acest acord politic, care este partea cea mai importantă a acestui proces de negociere. Dacă, așa cum a spus domnul Brok s-ar putea face modificări care să nu fie pe fond, eu aș dori în urma unei lecturi rapide a termenilor din declarația înaltului reprezentant, așa cum a fost negociați în plen, aș dori să fac anumite comentarii care, după părerea mea, ar putea să se subsumeze, ar putea să fie subsumate acestui context al unui acord politic la care s-a ajuns împreună cu celelalte instituții. La primul punct, acolo unde se vorbește despre urmărirea politicii externe și de securitate comună, comună și de asocierea unora dintre comisii, se vorbește despre uh, contextul adecvat în acest sens, însă cred că ar trebui specificat care este acesta. La punctul patru, când se vorbește de menținerea grupului special care are acces la documentele confidențiale ale Consiliului, se spune acolo că structura va fi menținută, scrie la primul alineat, mai departe însă scrie că doamna înalt reprezentant va revizui și va propune modificări în legătură cu prevederile existente. Eu cred, domnule președinte, că acest Parlament trebuie să se asocieze și să se ralieze acestor modificări. Acest lucru nu este trecut aici aici. Și acesta este un angajament pe care trebuie să și-l asume doamna înalt reprezentant, pentru că înțeleg că nu se poate modifica sistemul actual, ceea ce privește doamna reprezent, înalt reprezentant. La punctul 5 se vorbește acolo despre un pas înainte, așa cum îl văd eu, se vorbește de prezența șefilor de delegații ale Uniunii Europene, adică uh, E vorba de cei care uh, trebuie să ajungă în organizații și țări foarte importante. Din punctul meu de vedere, ar fi foarte bine să încercăm să eliminăm cuvântul informal atunci când vorbim despre schimbul de opinii, de puncte de vedere. Cred că acest lucru este în interesul evident al acestui Parlament și mai cred că prin eliminarea acestui cuvânt din text nu va fi afectată natura acestor schimburi de puncte de vedere, însă ar putea fi afectat rezultatul în cazul în care aceste discuții nu sunt mulțumitoare. Și un ultim punct, domnule președinte, pe care îl consider mai puțin clar, care sunt aspirațiile acestui Parlament. Mi-aduc aminte ce s-a spus în plen în legătură cu necesitatea acestui serviciu, în legătură cu um, ce a subliniat Comisia, și anume să încerce să impună metoda comunitară, Cred că avem nevoie de rezultate. S-a vorbit de rezultate, s-a vorbit chiar de un terț pentru reprezentarea serviciilor diplomatice ale uh, țărilor membre, deci o, o parte terță pentru Consiliu și o parte terță pentru, uh, pentru Comisie. Acum, măcar 60% se pare că vor fi funcționari din instituții. Uh, e adevărat că există 200 de funcționari la Consiliu, iar în Comisia Europeană sunt 20 și nu știu câți de mii și există acolo o zonă de mijloc, o zonă gri, pentru că se spune în acest compromis că aceste servicii diplomatice ale statelor membre vor avea măcar o treime uh, Uh, din, uh, din acest personal, iar instituțiile vor deține 60%. Mai rămân aici o, mai rămân 10% și nu știu dacă um, s-a stabilit cum vor fi împărțiți ei, însă aș vrea să primesc aici o explicație din partea negociatorilor Parlamentului. Și închei, domnule președinte, trecând la partea de procedură, am constatat că doamna înalt reprezentant, în baza acestor termeni negociați, a făcut o declarație în plen. Eu aș dori ca în măsura posibilă această declarație să poată fi modificată, așa cum a sugerat dumneiei, și am constatat că de asemenea s-a propus să, se, uh, să fie adoptat în plenul Parlamentului în luna iulie un proiect de rezoluție în care noi să ne asumăm angajament, aceste angajamente ca în momentul în Uh, să facem modificările um, legislative necesare. Aș dori să cer o lămurire în legătură cu termenele. Domnul Brok ne-a spus că Comisia Constituțională a stabilit uh, ca până luni să fie prezentate amendamentele pentru raportul domnului Verhofstadt. Domnul Brok ne-a anunțat că mâine o să-și prezinte raportul în fața Comisiei AFET și aș dori să știu foarte clar care sunt de fapt termenele și care este procedura și cred, domnule președinte, că nu cred că ar fi fost exagerat ca înainte să facem o informare a colegilor colegilor noștri, dar ar fi fost frumos din partea dumnealor să vină să ne și pe noi care a fost rezultatul negocierilor cu membrii acestei comisii. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, doamna Neț. Domnule președinte, dragi colegi, aș vrea să încep prin a îi felicita pe negociatori, pe domnul Brock uh, și pe domnul Verhofstadt pentru rezultatul obținut. Cred că ceea ce am obținut uh, merge dincolo de ceea ce speram noi înainte de începerea acestor negocieri. Atunci când punctele de vedere erau foarte îndepărtate unele de altele. Am putea să amintim, de exemplu, divergențe de opinii între Parlament și Consiliu în ceea ce privește chestiunea bugetară și posibilitățile de control pe care dorea să le aibă Parlamentul în privința aspectelor bugetare, um, posibilități de control care se vor aplica odată cu instituirea acestui uh, serviciu de acțiune externă. Așadar, toate fericitările mele celor trei negociatori. Au fost deja enumerate o serie de puncte pozitive. 60% din personalul acestui serviciu va proveni din funcționarii Uniunii Europene. S-a vorbit de asemenea despre faptul că șefii de delegații vor putea fi audiați de către noi înainte de a-și asuma mandatul. S-a vorbit de asemenea despre instituirea unor mai bune garanții legate de controlul misiunilor și despre faptul că Parlamentul va fi implicat în desemnarea șefilor misiunilor de observare a alegerilor, toate aceste puncte sunt pozitive. Este de asemenea pozitiv faptul că gestiunea crizelor și uh, consolidarea păcii sunt misiuni care fac parte din uh, viitorul serviciu. Cred de asemenea că este important și de altfel este ceva ce figurează în proiectul de acord global. Este important faptul că în cadrul acestui serviciu va exista un departament care o va ajuta pe înalta reprezentantă în raporturile sale instituționale cu Parlamentul European, așa cum sunt ele reglementate de către tratat și în declarația legată de responsabilitățile politice și relațiile cu Parlamentul, uh, Parlamentele Naționale. Cred că tot prin acest canal ne vom putea asigura că delegațiile Uniunii Europene în statele terțe vor putea ajuta delegațiile parlamentare așa cum uh, este uh, cutumă. În general, uh, mă declar mulțumită pentru că rezultatul este mai bun decât am sperat atunci când s-a lansat acest proces. În ceea ce privește calendarul, suntem de acord că, în măsura posibilului, deciziile importante trebuie luate încă de la plenara din luna iulie. Va trebui să vedem dacă vom putea face acest lucru pentru toate textele. Totul va depinde de viteza cu care ne vor parveni aceste texte și viteza cu care vor putea fi ele abordate de către comisii. Însă și uh, pista menționată de domnul uh, Salafranca este bună, să redactăm o rezoluție în care să menționăm toate elementele importante, dacă am înțeles eu bine propunerea domnului Salafranca. În felul acesta am putea să punem totul foarte repede în practică și idealul e să aprobăm aceste elemente încă din luna iulie. E nevoie de multă bunăvoință, însă cred că avem această voință politică. Pentru că și aceasta este ultima observație pe care o fac, era inevitabil ca instituirea noilor instituții prevăzute de Tratatul de la Lisabona și lansarea discuțiilor asupra acestui serviciu european de acțiune externă era inevitabil, deci, ca să se constate un anumit vid în ceea ce privește prezența Uniunii Europene pe scena internațională și este important ca acest vid să fie umplut cât mai repede pentru că nu este în interesul nimănui. Salut deci aceste acorduri în numele meu propriu și în numele întregului grup. Mulțumesc! Punctul care urma pe această dezbat, pe, pe ordinea de zi a fost amânat pentru data viitoare și aș vrea să îi mulțumesc domnului Cooper pentru înțelegere și să-mi cer și scuze. Am vrut să avem suficient timp pentru discuțiile asupra acestei chestiuni importante. O rog pe doamna Cec să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului Verzilor, aș vrea și eu să mulțumesc celor trei negociatori dintre care doi se află aici, pentru ceea ce au făcut în numele Parlamentului. Cred că discuțiile au fost destul de dificile și la început nu ne-am așteptat să obținem atât de mult. Sigur că am sperat, însă există elemente care nu au fost prevăzute, nu au fost planificate și grupul nostru consideră că s-au făcut progrese mari în privința mai multor aspecte. Transparența, accesul la informații și nu repet tot ceea ce s-a spus aici. Cele două declarații pe care Ashton le va face în plenară și care vor fi uh, publicate în jurnalul oficial, ceea ce nu înseamnă că sunt uh, obligatorii, însă în orice caz vor avea un caracter mai oficial. Și sunt două lucruri care sunt extrem de importante pentru noi și pe care le-am obținut. Dezvoltarea și instrumentele financiare sunt de competența Comisiei. Era esențial nu doar pentru majoritatea noastră, ci și pentru cei care lucrează în instituțiile pentru dezvoltare. E important ca dezvoltarea să nu uh, să, să, să nu fie pusă sub um, interesele ce țin de afaceri externe. Inițial uh, nu exista nimic legat de drepturile omului, am reușit să obținem un departament pentru drepturile omului în sediul central și în fiecare delegație în parte. Un birou pentru drepturile omului. Și uh, în calitate de persoană care a lucrat în cadrul societății civile înainte de a deveni politician, aș spune că e important ca organizațiile uh, din societatea civilă, cei care promovează drepturile omului, uh, ziariștii independenți, trebuie să știe că va fi cineva căru, la, căruia îi se pot adresa în fiecare delegație a Uniunii Europene și o persoană care îi va ajuta pentru a li se respecta drepturile. De asemenea, este important că se va asigura echilibrul genurilor. E ceva ce lipsește de multe ori în diplomație, poate că există servicii externe în care numărul femeilor este egal cu cel al bărbaților în posturile de răspundere. În orice caz este ceva important. Canada. Însă o singură țară nu este suficientă. Ar trebui să fie așa în cel puțin o treime din țări. În orice caz, este foarte bine că se asigură echilibrul uh, între femei și bărbați, precum și uh, distribuirea uh, corectă, distribuirea geografică corectă între statele membre. S-au făcut progrese și în ceea ce privește adoptarea cele mai adecvate structuri pentru misiunile PESA. Această politică Uh, nu va fi doar uh, de competența Consiliului. Ne-am fi dorit uh, ca gestiunea crizelor să fie mai prezentă, însă totul va depinde de felul în care Catherine Ashton va acționa și vom vedea dacă vom putea include și acest aspect în așa fel încât Uniunea Europeană să fie vizibilă în întreaga lume și să se focalizeze pe prevenția crizelor, pe gestiunea uh, crizelor și pe edificarea păcii. Acestea sunt uh, aspectele pozitive. Sigur că am fi vrut să avem și uh, deputați politici permanenți, însă ne putem împăca cu ideea că nu vor uh, exista. În orice caz, am obținut foarte multe și uh, vă mulțumesc încă o dată. În ceea ce privește calendarul, cred că dacă vrem ca lucrurile să avanseze, ar fi bine să adoptăm acordul în plenara din iulie. Grupul nostru va susține această idee în ceea ce privește bugetul și regulamentul asupra personalului, trebuie să existe o procedură parlamentară corectă și mă îndoiesc că putem face totul până în iulie, însă sperăm că până în septembrie-octombrie vom putea finaliza acest proces. Trebuie să se poartă negocieri cu Ashton asupra acestor aspecte. Încă nu am făcut asta, însă e de, deja un pas înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Parlamentarii sunt ființe umane și presupun că ne vor proteja drepturile omului în relațiile cu celelalte instituții. Domnul Tenăc. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu are o opinie oarecum diferită, apărele sunt împărțite, însă în orice caz îl felicită pe domnul Brock, pe domnul Gualtieri și pe domnul Verhofstadt pentru ce au, au făcut pentru a apăra rolul și uh, prerogativele Parlamentului. Noi avem, aveam o altă idee în privința instituirii acestui serviciu, însă cele mai uh, mari temeri ale noastre nu s-au uh, concretizat. Ne bucurăm că doamna Ashton dorește să se implice, va fi moștenirea ei. Este clar că procesul a fost uh, lent. Sper că mm, serviciul va fi operațional în octombrie, însă poate că sunt prea optimist. Și mă intrigă de asemenea, felul în care am obținut această uh, putere de confirmare, însă nu de numire. Uh, puterea aceasta nu este exercitată de parlamentele naționale, poate cu excepția parlamentului polonez. Uh, Parlamentul britanic nu poate să supravegheze ambasadorii. Deci avem o putere chiar mai mare decât parlamentele naționale, ceea ce este interesant. De asemenea, uh, putem să monitorizăm uh, politica externă și de securitate comună, ceea ce este interesant. Ați menționat uh, um, monitorizarea bugetară a misiunilor PISA. Mă gândesc că e vorba despre misiunile civile, nu și cele militare. Și mă îngrijorează faptul că nu se face referire la rolul parlamentarilor național atunci când vine vorba despre uh, monitorizarea uh, PSA. Este important având în vedere dizolvarea uh, adunării parlamentare a Europei Occidentale. Mi-e teamă să nu um, să, să nu subminăm rolul parlamentelor naționale în privința acestei politici. Uh, nu sunt foarte convins de rolul deputaților politici, însă este important faptul că ministrii afacerilor externe joacă din nou un rol important. Și uh, dacă înțeleg bine cele spuse de doamna Lunacek, se sugerează că se vor uh, uh exclude uh, birourile regionale, ceea ce regret. În ceea ce privește echilibrul geografic, eu întotdeauna am considerat că meritul trebuie să fie criteriul, nu uh, sexul unei persoane sau uh, originea sau naționalitatea. Cred însă că există inconsecvențe în document. Pe de o parte se vorbește despre echilibrul geografic și pe de altă parte Comitetul Special al Parlamentului European trebuie să aibă aceeași componență, deși nu include niciun uh, deputat uh, francez sau uh, britanic. Or, britanicii și francezii au un rol important în misiunile Parlamentului, deci trebuie să se reevalueze acest lucru. Și un alt lucru, acest serviciu nu va avea funcții consulare, și acest lucru privește de aproape țara mea, ne îngrijorează echilibrul puterilor între consulatele naționale și acest uh, consulat ce ține de serviciul de acțiune externă. Mulțumesc. Domnul Vigenin a luat, uh, a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, se vede foarte repede că există un consens larg între colegii din Cameră în ceea ce privește rezultatul negocierilor. Noi susținem în totalitate poziția exprimată de domnul Gualtieri. Noi credem că este important să luăm toate măsurile necesare pentru a face, a încheia acest proces până în iulie. Îmi dau seama că e dificil, dar am discutat deja despre asta și am spus că dacă se va ajunge la un acord, uh, atunci va trebui să facem acest efort în pofida faptului că există anumite elemente în care e nevoie de discuții mai detaliate, mai ales în ceea ce privește uh, regulamentul privindu-i pe funcționari. Uh, credem că totuși serviciul ar trebui să fie operațional înainte de vacanța de vară. Mulțumesc, domnul Sarius Volski. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă scuz uh, lui, vreau să-mi cer scuze lui El Brock pentru că el mi-a auzit deja observațiile. În primul rând, vreau să repet uh, că trebuie într-adevăr să-i felicităm pe reprezentanții noștri care au luat parte la aceste negocieri dificile cu celelalte părți, cu toate că nu știu dacă e vorba de trei instituții și jumătate. Eu cred că Parlamentul este o instituție și jumătate, deci Elmar ar fi vorba de patru instituții și cu tine în frunte chiar mai mult. Deci cred că, în primul rând, prima realizare este comunitarizarea și m-am bucurat de această parte a succesului. Uh, per ansamblu s-au făcut progrese în ceea ce privește răspunderea și cea politică și cea bugetară, cu toate că situația nu este perfectă. Dar dacă, uh, dacă ne uităm la unde eram înainte de Madrid și unde suntem acum, după discuțiile de la Madrid, ar fi mai bine să Uh, să se realizeze un document uh, cu un tabel în care să se compare în paralel situația dinainte de Madrid și situația de după Madrid. Eu cred că paharul este pe jumătate plin, este mult mai plin decât era la început, dar nu este pe deplin plin. Uh, eu nu pot uita atât de mult în urmă cum poate Elmar Brock, dar Uh, în ultimii șase ani, uh, Afet a fost o creatură foarte ambițioasă și l-am admirat întotdeauna pe Elmar Brock pentru că uh, el a luptat întotdeauna într-o categorie de greutate superioară lui și vreau să fac apel la el pentru că mi-aduc aminte că întotdeauna a luptat, nu o să spun cu cine, nu o să dau nume, dar în orice caz, pentru un rol puternic al AFET și al Parlamentului în uh, afacerile uh, externe europene, cred că fac apel la el să fie și mai ambițios, pentru că cred că avem încă o marjă de manevră, haideți să o exploatăm până la capăt pentru ca acest pahar să fie și mai plin decât este acum în această versiune a documentului de la Madrid. Uh, vreau să îi felicit pe Elmar și pe domnul Forovșa, dar vreau să subliniez și două carențe din punctul meu de vedere. În primul rând, responsabilitatea politică uh, are de suferit pentru că faptul că nu există deputați politici, nu există uh, funcționari care să uh, fie răspunzători de uh, Uh, acest proces. Vor exista uh, niște domni care vor veni în partea, în, în comisia noastră și ne vor spune că fac tot ce pot, dar ar fi bine să avem niște reprezentanți, reprezentanți permanenți. În al doilea rând, rezerva mea se referă la reprezentativitatea geografică și la cum putem să evităm riscul ca noul serviciu diplomatic să fie la început să fie un serviciu al EU27, al UE27, nu UE15, pentru că există un astfel de risc. Din nou, îl felicit pe Elmar pentru că s-au făcut îmbunătățiri foarte clare. Se spune că e nevoie de o prezență clară a tuturor statelor membre, cu toate că trebuie să vă reamintesc că această formulare există deja în articolul 27 din regulamentul privind funcționarii Comisiei. Deci e bine că acest element este aici, dar nu este unul nou, nu aduce o valoare în plus. Uh, ce e interesant, ce e nou, este revizuirea în 2014, uh, măsuri suplimentare pentru a corecta dezechilibrele, dacă vor exista dezechilibre. Și atunci întrebarea mea, de ce să așteptăm dacă astăzi se uh, îndeplinesc obiectivele numai într-o marjă de 25%? Pentru că situația va fi exact la fel peste trei ani. Și dacă până acum la uh, direcția Relex în șapte ani nu s-a ajuns la acest echilibru, de deci ce să ne așteptăm la realizarea acestuia în următorii ani? Vreau să-l uh, citesc pe Jean Monnet, care a spus nu este nimic posibil fără oameni, fără oameni ca Brock și fără, fără bărbați, fără femei. E vorba de memoriile lui Jean Monnet, nu pot să le schimb dar nimic nu e durabil fără instituții. Cred că putem să traducem acest uh, pasaj în engleză. Nimic nu e posibil fără oameni, dar nimic nu este durabil fără instituții. Și atunci, de ce să nu utilizăm instituțiile care s-au dovedit uh, și-a dovedit valabilitatea în, pentru regulamentul 401 din 2004. 36 de șefi de delegații naționale din acest, uh, partid, din acest parlament, 5 grupuri politice, 15 state membre uh, și în Germania și Italia, reprezintă 261 de membri ai Parlamentului. Vreau să uh, le permit tuturor să voteze asupra compromisului care a fost îmbunătățit. Acesta nu este sfârșitul. Procedura trebuie să își urmeze cursul și eu, ca și uh, raportor pentru regulamentul uh, personalului, pot să uh, îmi aduc contribuția o singură întrebare. Ar fi bine ar fi bine de știut care este statutul juridic al acestui acord politic. În ce măsură este uh, obligatoriu? Este obligatoriu pentru succesorul doamnei Ashton și de ce să nu fie uh, să nu primească un caracter obligatoriu uh, prin includerea sa, prin legătura sa cu acordul interinstituțional. Și, de asemenea, să răspund domnului Tanok, nu uh, meritele și reprezentativitatea geografică nu sunt două chestiuni care se uh, opun. Meritul nu este neutru din punct de vedere geografic. Mulțumesc, mulțumesc. Vreau să vă informez că interpreții noștri vor rămâne până la ora 7 fără un sfert și după aceea rămânem fără interpreți. Mai există trei persoane care doresc să adreseze întrebări sau să comenteze și apoi dau cuvântul domnului Brock să încheie discuția. Acum am să rog pe președintele conferinței delegațiilor să ia cuvântul. Eh, nu Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot să intru în detalii. Din fericire, consensul este uh, foarte amplu. Aș vrea, la rândul meu, să îi felicit pe negociatorii noștri și în calitate de social-democrat îl felicit pe domnul Gualtieri, dar și pe Elmar Brock și pe Guy Verhofstadt. Cred că am obținut mai multe decât uh, speram, cel puțin atunci când reflectam acum câteva luni. Europeanizarea acestui serviciu mi se pare ceva foarte important. Mă gândesc mai ales la rolul Parlamentului European statutul personalului, regulamentul financiar. Toate aceste lucruri permit Parlamentului să exercite un mai mare control asupra creării acestui serviciu de acțiune externă. Dacă v-am cerut însă cuvântul, este în calitate de președinte al conferinței președinților delegații internaționale. Am uh, făcut deja acest demers pe cale administrativă, însă aș vrea să îl uh, propun încă o dată. A trebuit să invităm pe domnul Broc și pe domnul Gualtieri pe data de 7 iulie la Strasburg la conferința președinților de delegații internaționale. Această conferință este direct interesată de Serviciul de Acțiune Externă a Uniunii Europene. Domnul Brock și domnul Gualtieri pot așadar conta pe aliați foarte fiabili pentru a avansa acest dosar. Sperăm să putem conta pe prezența dumneavoastră la conferința președinților de delegații pe data de 7 iulie. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Lăzing. Mulțumesc în pofida îmbunătățirilor care au fost uh, aduse în urma eforturilor uh, reprezentanților noștri, eu, în numele grupului GUE, nu pot să mă alătur acestei atmosfere uh, de bucurie, pentru că, din punctul nostru de vedere, prin acest acord de la Madrid, în cele din urmă, se uh, reduce în mod clar speranța noastră în ceea ce privește un viitor uh, pașnic și civil al Uniunii Europene. Noi nu ne dorim un serviciu de acțiune externă care să includă structuri civile și militare. Pentru noi o astfel de uh, combinare a celor două aspecte, civil și militar, este absolut inimaginabilă și nu ne dorim un serviciu de acțiune externă care să reprezinte Uniunea Europeană în acest fel în lume. Uh, noi considerăm că politica este alternativa reală, nu este doar uh, o completare a uh, abordării militare. Și un alt element care se Uh, menționează aici este subsumarea serviciilor de informații secrete, ceea ce din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, nu poate fi susținut într-o societate democratică. Am spus de mai multe ori în acest Parlament uh, că aceste chestiuni sunt inacceptabile pentru noi, critica noastră rămâne în picioare și astăzi. Vreau să îi spun domnului Brok că Uh, acesta spune că se va extinde pe viitor cercul persoanelor care vor avea acces la uh, confide uh, date confidențiale și vreau să întreb dacă va include și membrii din GUE NGL în acest cerc. Mulțumesc. Thank you. Now, uh, Mr. Gzib, Mulțumesc, domnul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă alătur colegilor mei care au felicitat uh, reprezentanții noștri în aceste negocieri, mai ales felicitările mele domnului Brock. Putem să vedem aici multe puncte pe care am dorit să le obținem de la bun început și am dezbătut uh, în detaliu toate aceste puncte în Comisia AFET. De aceea salutăm cu mare căldură prezența acestor puncte în document. S-au uh, obținut foarte multe și, după cum am spus și în Comisia DRA, mă bucur să aud că va exista o persoană de contact în fiecare delegație care va fi responsabilă cu drepturile omului, colaborarea cu ONG-urile. Acest element este crucial, mai ales pentru persoanele care sunt persecutate sau pentru activiștii pentru drepturile omului. Aceștia trebuie să aibă garanția că există o persoană de contact în reprezentanțele Comisiei Europene, o persoană care să-i asculte, care să uh, vorbească cu ei. Cu toate acestea, se pare că nu am obținut 100% ceea ce ne doream se pare că nu e suficient, nu s-au făcut suficiente lucruri pentru a garanta uh, echilibrul între genuri. Ne doream și un echilibru geografic. Este firesc acest lucru și mă alătur colegilor mei care au exprimat această uh, dorință. Se planifică o revizuire pentru 2013, dar îmi aduc aminte când uh, statele membre au aderat la Uniunea Europeană, a existat o perioadă de tranziție pentru accesul la piața muncii și știam că, în teorie, această perioadă putea să fie scurtată, dar apoi, datorită, din cauza dificultăților economice, această perioadă a fost păstrată în întregime, așa cum a fost prevăzută inițial. Cred că ar trebui să ne gândim din nou la aceste lucruri când citim documentele. De asemenea, îmi doresc o claritate deplină a formulării, mai ales când e vorba de competențele instituțiilor și numărul uh, personalului delegat de către fiecare instituție, astfel încât să evităm situația descrisă de domnul Salafranca, pentru că aceasta ne va complica viața foarte mult dacă nu uh, examinăm acest aspect de la bun început. Am o întrebare pentru raportorii noștri. Nu am putea să formulăm mai exact această de exemplu, în, în termeni foarte practici, cum, vor, cum se vor desfășura lucrurile? Va exista un mandat din partea înaltului reprezentant? Uh, Uh, va fi uh, acordat unui ministru care reprezintă Troica sau va exista o altă metodă de coordonare care să mulțumească și Parlamentul și ministrul pentru afaceri externe al președinției sau uh, poate Troica va uh, raporta în lucrurile în fața Parlamentului. Și ultima mea remarcă. Cred că parlamentele naționale au fost, din păcate, excluse. Eu cred că vom fi foarte criticați de parlamentele naționale pentru că acestea nu sunt incluse sub nicio formă în acest proces. Sunt de acord cu colegul care a menționat acest lucru. Știu uh, multe despre această problematică și pot să vă spun multe din propria mea experiență. Când eram membru în Parlamentul polonez, mi-aduc aminte de uh, așteptările parlamentelor naționale care s-au discutat. Mulțumesc, domnul Brock, acum. Dacă reușiți să trageți o concluzie în șapte minute, ar fi foarte bine. Domnule președinte, am să fac tot ce pot. Situația este următoarea. În declarația partenerilor la negociere scrie foarte clar, fiecare parte trebuie acum să încerce să obțină susținere în propria instituție. Așadar, e clar că aceste negocieri nu au un caracter uh, juridic obligatoriu. În al doilea rând, este clar că procedura uh, legislativă menționată de domnul Salafranca și uh, procedura legislativă în ceea ce privește personalul uh, este uh, afectată doar într-o măsură limitată de către acest uh, acord. Pentru că trebuie modificat regulamentul privind personalul într-o oarecare măsură. Trebuie modificat sau eliminat un articol. Dacă acest acord va găsi susținerea necesară, uh, trebuie să încercăm să ne ținem de. să, să, să uh, păstrăm esența acestui text, pentru că exact același lucru trebuia să-l facă și celelalte părți uh, la procesul de negociere. Și sper că majoritatea colegilor vor înțelege acest lucru. Uh, chestiunea declarației, uh, declarațiilor politice se referă la birouri, birourile AFET și Comisie pentru Bugete, există un acord care trebuie să fie uh, respectat și care poate fi modificat doar de comun acord. Și informarea va avea loc în ceea ce privește misiunile uh, PESC, se face doar pe aspectele bugetare. Și am uh, reușit ca această comisie să fie întotdeauna implicată atunci când se fac astfel de raportări. Pentru că întotdeauna am fost nemulțumit, că întotdeauna raportările se făceau doar în fața Comisiei pentru bugete și noi eram lăsați pe din afară. Acum suntem și noi implicați în acest proces. În ceea ce privește informațiile confidențiale, acesta este un acord interinstituțional care se referă la uh, acest grup de cinci persoane. Acest acord poate să fie modificat numai dacă ambele părți doresc să modifice. Așadar, nu poate să fie modificat fără voința Parlamentului European. Este un acord interinstituțional care a fost încheiat acum 6, 7, 8 ani, nu mai știu exact, spune vorbitorul. În ceea ce privește uh, audierile și uh, audierile șefilor de delegație, am spus, în momentul în care am avut uh, o, uh, un schimb de opinii informal cu domnul Albertini, cu doamna Ashton, cu ușile închise, am vrut să fie o discuție informală, o audiere informală, pentru că nu era uh, o audiere care să fie de tipul celor inclus, incluse în uh, tratat. Am ales acest drum și această, această alegere nu schimbă deloc uh, procedura și cursul procedurii, pentru că s-a trimis o scrisoare în alte reprezentante și aceasta este procedura pe care o vom urma pe viitor această chestiune legată de 60%, cel puțin 60% funcționari europeni, cel puțin o treime uh, agenți temporari din statele membre. Aici avem o uh, uh, marjă de manevră. Mai există și persoanele care sunt detașate, care sunt mai ales militari și polițiști, care sunt solicitate, adică, cred, servicii sunt solicitate pentru misiuni E preferabil să avem un pic mai mult de 60% sau o treime, deci este o marjă de manevră acolo, nu cred că există o problemă. Și am spus că uh, personalul detașat va fi uh, recrutat doar în cazuri speciale în, uh, în situații de catastrofe naturale, de exemplu, situații deosebite, în rest să fie utilizați uh, funcționarii permanenți. Am, uh, am informat azi dimineață toți raportorii și uh, cele două comisii, Comisia DEVE, Comisia uh, pentru Bugete și astăzi la ora 1 am uh, uh, informat în mod detaliat cu privire la aceste chestiuni pe toți membrii AFET din PP. Acest proces continuă și eu cred că nu ar trebui, cred că e foarte bine că am prevăzut și o declarație de presă comună, nu doar una a Consiliului. Uh, vreau să îi mulțumesc colegei noastre care susține uh, accelerarea acestei proceduri și um, o rezoluție care să încheie acest proces de dezbatere. Uh, Cred că e important să avem niște definiții ale modului în care înțelegem aceste elemente din, din text. Poate domnul Salafranca poate să clarifice anumite chestiuni care încă sunt neclarificate. Pe viitor trebuie să vedem, mai ales în ceea ce privește răspunderea politică, statele membre nu și-au dorit acest lucru pentru că în uh, decursul secolelor, parlamentele au uh, căpătat competențe sporite peste tot în Uniunea Europeană. Noi avem uh, posibilitatea de a încheia acorduri politice care au o obligativitate politică. O declarație politică nu este un text juridic. Așadar, nu putem să vorbim despre un caracter juridic al unui text care nu este inclus în tratat. Dar aceasta este metoda pe care am aplicat-o întotdeauna uh, și la nivel uh, internațional. Se acordă, se uh, dă o declarație și apoi se începe jocul între părțile interesate, iar în cele din urmă Consiliul publică Uh, documentul respectiv în jurnalul oficial împreună cu procesul verbal al uh, ședinței respective. Uh, eu cred că acest, această abordare este cea care ne acordă caracterul cel mai obligatoriu pe care putem să îl obținem. Cred că este o chestiune de, de curaj politic și uh, nu știu exact cum va ajunge la sfârșit acest uh, proces, dacă mai avem marjă de manevră sau nu, dacă se pot face îmbunătățiri. În orice caz, eu am să uh, depun uh, raportul meu și vreau să încercăm să de, um, fixăm termenul de depunere amendamentelor pentru marți sau poate se, dacă se poate pentru luni. Um, să fim un pic precauți Mulțumesc și doamnei Lunacek, încă o dată. Într-adevăr, uh, nu uh, se face prin acest text se face prin acest text, de fapt, o coordonare a tuturor domeniilor de politică. Politica de dezvoltare, uh, politica de, de securitate, toate domeniile implicate în prezența externă a Uniunii Europene. Și eu cred că mai există marjă de manevră, într-adevăr. Um, mă gândesc la regulamentul financiar și la regulamentul uh, personalului, dar uh, e important să vedem care va fi bugetul rectificativ pentru 2010 și să vedem în ce măsură Comisia pentru uh, Bugete reușește să se miște repede astfel încât să reușim într-adevăr să încheiem acest proces înainte de um, vacanța de vară. Astăzi am vorbit cu raportori și am spus că decizia din plenară cu privire la regulamentul personal și regulamentul financiar are întotdeauna loc după decizia Consiliului. Pentru că dacă Consiliul ne trădează în decizia sa, atunci avem în continuare uh, pârghile necesare pentru a reacționa. Eu nu cred că există astfel de intenții pentru că prețul ar fi mult prea mare pentru toate părțile implicate. Ar, acest lucru ar duce la niște amânări pe care nu le dorește nimeni, dar în orice caz suntem într-un proces în care am făcut uh, progrese. Controlul bugetar se extinde și asupra bugetului uh, PESC și acest lucru este îmbucurător pentru colegii noștri de la, din Comisia pentru Control Bugetar. Până acum, Consiliul era implicat și aveam acest gentleman's agreement și anume fiecare își vedea de propria sa bucătărie în chestiuni bugetare. Dar acum lucrurile, toate lucrurile sunt incluse ca și cum ar ține de comisie. Așadar, și în ceea ce privește personalul și în ceea ce privește activitățile, avem competențe de, de control. Am reușit să impunem uh, în ceea ce privește pe trei comisari. Noi nu am vrut uh, persoane, uh, nu am vrut uh, funcționari care să o reprezinte pe înalta reprezentată. Pe de o parte, doream să avem reprezentanți ai Consiliului. Consiliul a decis că există un statut pe care doresc să îl modifice și acest text prevede că dacă înaltă reprezentantă nu este uh, prezentă, atunci uh, ea poate fi reprezentată de alți, ceilalți doi membri ai trioului președinției. Dar persoana respectivă trebuie să fie prezentă atunci când există o legitimitate comunitară, care poate să se bazeze pe articolul 33 sau pe statutul Consiliului, Deci e nevoie aici de o persoană care să aibă legitimitate uh, democratică și Cred că am făcut un progres aici. De asemenea, în ceea ce privește echilibrul uh, geografic, situația este bună. Se spune aici, recrutarea se va face pe baza meritelor, menținându-se un echilibru geografic, cuprinzându-se personal din toate statele membre. Revizia din 2013 va include și acest aspect și uh, măsuri adiționale, specifice, pentru a corecta posibilele dezechilibre. Cred că este mult mai mult decât uh, au vrut inițial Consiliul și statele membre care au drept de veto în Consiliu. Uh, cred că am reușit să impunem acest lucru și uh, aceasta este o ocazie extraordinară pentru, pentru noi. Mai mult decât atât, nu cred că am fi putut să facem, chiar dacă am fi avut mai multe discuții, uh, Um, domnul Lozing, Uniunea Europeană nu are servicii de acțiune externă, nu uh, are intenția să înființeze servicii de uh, informații, servicii secrete și cred că așa puteți să fiți și dumneavoastră liniștită. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc interpreților care pleacă acum. Deci, domnul Gualtieri, dacă doriți să vorbiți, va trebui să o faceți în engleză. You wanted to speak?